Right, welcome everybody. If you... Bună ziua tuturor, vă rog ocupați loc. Okay, thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Deschidem așadar această sesiune audierea cu privire la MIFID. În primul rând, formalitățile, adoptăm ordinea de zi, nu văd obiecții. Așadar, ordinea de zi este adoptată. În primul rând, îmi cer scuze față de oratori pentru faptul că nu voi fi aici pentru a prezida audierea în sine. Tocmai m-am întors din Statele Unite, unde am luat parte la dialogul legiuitorilor transatlantici și am discutat serviciile financiare cu uh, factorii de decizie din Statele Unite. De aceea am rugat-o pe Arlene McCarthy, o vice, una dintre vicepreședinte, din, să prezideze această audiere, pentru că, de asemenea, este și raportoare pentru diverse directive legate de uh, produsele financiare pe piața europeană. Așadar, are un interes puternic de a continua pe aceeași linie. Trebuie să vă relatez ce s-a întâmplat la trialoguri, la triloguri. Ultimul trilog în legătură cu Emir a avut loc în 29 octombrie. Următorul trial, trilog va avea loc la Strasburg în săptămâna datei de 12 decembrie. Nu s-a fixat încă data. În ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor, al patrulea trilog a, luat, a avut loc uh, după o primă întâlnire de ordin tehnic în 1 decembrie. S-au înregistrat progrese satisfăcătoare la ambele Uh, reuniuni și vă veți primi un tabel cu coloanele actualizate. Următoarea reuniune a trilogului este programată în 13 decembrie la Strasburg. Pe SEPA, un, patru, un al patrulea trilog a avut loc în data de 30 noiembrie și s-a ajuns la un acord provizoriu. Atât Comisia cât și Consiliul au uh, căzut de acord să ia în considerare acest acord care permite statelor membre o excepție, uh, o perioadă mai lungă pentru eliminări împreună cu uh, două declarații ale Comisiei și o inițiativă a Consiliului. Consiliul poate să se achite de această obligație, așadar textul regulamentului este stabilit. Însă, în ceea ce privește declarațiile, care reprezintă o parte esențială pentru Parlament, semnalele până acum sunt mai puțin încurajatoare. Dacă va fi posibil să se rezolve problema declarațiilor, textul va fi uh, stabilit în data de 15 decembrie și în data de 19, de dece- 19 decembrie Comisia noastră va putea vota textul care va putea ajunge în plenare în februarie anul viitor. Așteptăm însă acordul cu Comisia. Îmi cer scuze pentru că voi pleca, însă voi urmări uh, programul înregistrat în altă zi și îi dau cuvântul acum, îi predau președinția doamnei McCarthy. Stimați colegi, uh, am, sunt puțin, puțin răgușit, așa, dar nu voi vorbi foarte mult. Uh, cred că ați primit programul. Vedeți cum a fost gândită audierea în trei părți. Avem aici invita- ca invitați o serie de experți, însă, în primul rând, dau cuvântul raportorului, domnul Ferber, pentru a face remarcile introductive. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mă bucură faptul că totuși reuși, au reușit să vină câțiva colegi în sală. Vedem că în locurile din spate e multă lume, prin urmare interesul pentru această audiere e destul de mare. Audierea aceasta este punctul de plecare pentru prelucrarea directivei MIFID. Comisia, pe 20 octombrie, a venit cu propunerile sale și acum noi reacționăm. Uh, în calitate de comisie ECON, în ultimele luni, am luat câteva măsuri importante în acest domeniu. Am creat o nouă structură de supraveghere împreună cu uh, structurile de, de supraveghere ce există în sectorul bancar, financiar și așa mai departe. Am emis un nou act normativ în ceea ce privește fondurile alternative de investiții, în ceea ce privește vânzările pe descoperit. Acum uh, discutăm și despre produsele extrabursiere și așa mai departe. MIFID reprezintă nucleul nucleul uh, tuturor acestor aspecte, fiindcă e vorba despre crearea de transparență, de protecția consumatorilor și crearea unor condiții egale de competitivitate pe piețele financiare europene. Pentru mine, în calitate de raportor, este foarte important să găsim o metodă de lucru transparentă. De ce? Pentru că acest dosar e unul de o însemnătate, de o majoră. Începem așadar cu o audiere publică, pentru ca uh, la început să ascultăm experți și să colectăm informații relevante. Împreună cu raportorii din umbră am emis un chestionar care se poate găsi pe pagina de internet a Comisiei Econ și care e disponibil până pe 13 ianuarie. Deci avem dublul timpului alocat de comisie în timpul, pentru consultări. Deci până la 13 ianuarie acest comisar este disponibil și toată lumea poate să facă observații. Uh, Rezultatele procesului de consultare întreprins de Parlament va fi distribuit grupurilor politice. Vrem să fim cât se poate de transparenți așadar. Astăzi avem un prim document de lucru care a fost uh, înaintat tuturor. Acest, acest document poate fi găsit în dosare. Documentul reprezintă de fapt um, ce înseamnă această directivă, care au fost rezultatele ei și îl vom prelucra pe, pe mai departe, astfel încât să putem să discutăm țintit, să avem o abordare țintită și să reușim să avem un proiect de raport echilibrat. Am ales astăzi trei teme pentru audierea, pentru audierea noastră. Am încercat să fim exhaustivi. Nu o să intru acum în detaliu, detalii, fiindcă acest lucru rezultă din ordinea de zi. Pe fiecare subiect în parte am invitat um, mai mulți experți. Am avut vreo 50 de nume inițial, nume care uh, s-ar fi potrivit uh, la această audiere, am discutat împreună cu raportorii din umbră pentru a vedea cum anume putem să lăsăm suficient spațiu de întrebări și răspunsuri. Așa că, la final, vă dați seama, nu toată lumea din acea listă de 50 de persoane a putut să participe la această reuniune, dar ideea este că există și alte modalități în afară de această audiere de a participa la procesul revizuirii directivei. Parlamentul European, în lumina propuneri înaintate de comisie a dat o rezoluție pe acest subiect, pentru care vreau să-i mulțumesc doamnei Swinburne. Ea a fost raportoare pe tema Dark Pools, pe plan economic, și a întreprins o activitate excelentă. Cred că putem să spunem foarte clar că suntem mulțumiți de faptul că Comisia a ținut cont de doleanțele Parlamentului în ceea ce privește, de exemplu, comerțul uh, cu frecvență ridicată, uh, sunt subiecte pe care uh, le-am menționat și noi la Parlament și iată Comisia acum le-a inclus în propunerea sa. Există și alte aspecte, există și alte puncte pe care noi le-am formulat și pe care Comisia la final nu le-a numit. De exemplu, Parlamentul European nu a solicitat o definiție nouă a locului de tranzacționare, așa cum a făcut uh, Comisia în ceea ce privește uh, instrumentele organizate de comerț. Se pune următoarea întrebare. De ce trebuie să prelucrăm această directivă atât de repede de la intrarea sa în vigoare? Toată lumea știe ce se întâmplă cu piața. Piața s-a schimbat dramatic de când a intrat în vigoare MIFID. Uh, asta mulțumită evoluțiilor tehnologice, dar și uh, mulțumită adaptării la noile legislații și adaptării la ceea ce a fost uh, decis la G20 din Pittsburgh. Am vrut să nu mai avem probleme, uh, să nu mai avem produse nereglementate, să nu mai avem piețe nereglementate și pentru piețe avem MIFID acum. Tocmai de aceea, dată fiind evoluția pe piață, e nevoie să devenim activi din punct de vedere legislativ. Pe scurt, care sunt uh, punctele propunerii noastre? Odată avem structura pieței în sine. Am spus deja, Comisia a propus redefinirea locului de tranzacționale, tranzacționare. Există specificații speciale pentru IMM-uri aici. Am discutat și despre piața mărfurilor, uh, Uh, acest subiect va fi inclus în audierea de astăzi. Este foarte important uh, pentru, și răspunderea Parlamentului European față de piața mărfurilor este una foarte, foarte mare. Acest lucru rezultă din uh, activitatea noastră în ultimii ani. Trebuie să menționăm și rolul ESMA aici, nu-l putem trece cu vederea, pentru că trebuie să ne adaptăm tehnic la directiva Omnibus. Așa că după cum am spus, e interesat de urmărit faptul că 35 de uh, standarde tehnice sunt avute în vedere în propunerile comisiei. Acest lucru arată că trebuie să investigăm clar care este rolul ESMA. Pentru că în propunerile comisiei se menționează și interdicția unor anumite produse. Este un subiect care uh, ne preocupă în mod special. Și apoi discutăm și despre domeniul de aplicare cu posibilele derogări. Discutăm și despre uh, angajarea de consilieri, despre protecția consumatorilor. Este un subiect foarte important pentru statele membre. Discutăm apoi și despre tranzacțiile cu frecvență ridicată și despre uh, evoluțiile tehnice care nu sunt astăzi uh, avute neapărat în vedere, dar care vor apărea. Discutăm despre sancțiuni, uh, despre reglementări și așa mai departe. Nu intru în detalii, am punctat doar ce se va întâmpla. Vedem foarte clar că am ajuns chiar în inima reglementării piețelor, ceea ce este foarte bine, fiindcă discutăm în profunzime. Mulțumesc colegilor care în această după-amiază uh, participă la această reuniune. Mulțumesc uh, participanților din această încăpere. Sperăm ca prin această audiere să punem piatra de temelie atunci când vine vorba despre directivele MIFID și MIFIR. Sunt două lucruri uh, cu care, de care ne ocupăm astăzi. Aștept cu nerăbdare aportul colegilor și sper ca în spiritul bunei cooperări cu care am început această activitate să continuăm și după sărbătorile de iarnă în 2012. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, Mulțumesc, domnule Faber. Văd că avem în sală îi avem în sală pe toți uh, raportorii din umbră, avem, îi avem și pe experți. Uh, avem așadar experții interni care vor adresa întrebări experților externi invitați la această audiere. Vom începe primul calup de intervenții. Vom discuta despre modul în care instituțiile, serviciile, activitățile și toate instrumentele sunt avute în vedere în această uh, directivă. Fiecare vorbitor uh, primește 5 minute de intervenție. V-aș ruga să respectați acest timp, fiindcă altminteri uh, vom avea probleme. Primul vorbitor, domnul Karel Lanu, director al Centrului European pentru Studii Politice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, stimați membri ai Comisiei Econ, pentru că mi-ați dat ocazia de a vorbi, de a interveni aici. După cum spuneam, Marcus Ferber, doar cu patru ani în urmă a intrat în vigoare directiva MIFID și acum Parlamentul se întreabă ce a vrut să facă Comisia și Uniunea Europeană atunci când a intrat în vigoare directiva MIFID în 2004. S-a potrivit cu obiectivele inițiale și în ce măsură aceste obiective au fost atinse între timp este foarte important ca Parlamentul să înțeleagă despre ce este vorba în MIFID. Acoperă diverse teme. Nim, numele inițial al directivei, directiva serviciilor de investiții, era un, unul mai clar, pentru că era vorba de servicii de investiții. Uh, era vorba de locul de tranzacționare, intermediari și de protecția investitorilor înlocuiește uh, directiva din 1993, uh, uh, directiva serviciilor de investiții, directiva ISD, care în momentul respectiv a deschisese piața valorilor mobiliare, însă nu uh, dusese la dispariția monopolurilor piețelor, uh, burselor naționale. În 2004 s-a eliminat acest monopol și s-au uh, introdus două categorii de locuri de tranzacționare, uh, facilități multilaterale și uh, intern, sisteme de internalizare sistematică. Prin cerințe de bună executare, dar și prin uh, prevederi care să împiedice uh, conflictul de interes. Transparența prețurilor este limitată doar la piețele de valori uh, și nu la piețele de obligațiuni, cu toate că unele state membre au luat pași în, acest, în această direcție. Unde ne aflăm Uh, la patru ani după intrarea în vigoare a directivei. MIFID a dus la o mare fragmentare a comerțului, însă nu a fost afectat prețul de tranzacționare și nu a fost afectată nici lichiditatea. Costul de tranzacționare a scăzut. După cum a insistat raportorul acum câteva minute, s-a Uh, insistat pe tehnologia de comercializare, uh, de tranzacționare uh, pentru a duce la creșterea competiției. Schimbările actuale au um, făcut față bine uh, pieței și doar o um, organizație nouă, cea EX, a reușit să intre pe piață. Companiile de investiții au beneficiat de excepții și de uh, regimul de internalizare prin uh, comerț bilateral, lucrul care a dus la uh, uh, o bunătățire în toată rețeaua impactul directivei a fost mai puțin pronunțat în legătură cu protecția investitorilor. După uh, falimentul băncii Northern Rock uh, a intrat în vigoare directiva și cu, câți ani mai, cu câțiva ani mai târziu se vede că uh, regulile cheie în legătură cu protecția investitorilor uh, nu au fost aplicate în mod suficient de corect. Un fapt care poate fi atribuit uh, unei lipse de aplicare ambiguităților din textul MIFID și da, de asemenea capacității uh, reduse de a viza toate aspectele implementării. Unele din aceste probleme au fost rezolvate între timp prin crearea Autorității Europene de Supraveghere, ESMA, și uh, în 2011 s-a făcut un studiu în legătură cu fragmentarea MIFID. Problemele principale au fost uh, lipsa de consolidare a datelor și lipsa datelor prudențiale. Calitatea datelor era compromisă de fragmentarea pieței și inexistent și faptul că nu există standarde de, de, da, pentru formatul datelor. Există, de asemenea, lipsa unor uh, registre consolidate de date, însă MIFID a funcționat foarte bine uh, în ceea ce privește conflictul de interes în legătură cu lipsa, cu descurajarea beneficiilor financiare. Însă, pentru mine, problema principală este aplicarea regulilor existente. Prevederile MIFID 1 au fost uh, prevederi de transparență de preț pentru piețe și extinderea transparenței de preț la piețele de obligațiuni a fost dispersată și acum uh, se încearcă in, extinderea transparenței uh, la derivatele extrabursiere. Uh, Comisia va propune foarte curând o directivă cu privire la uh, registrele centrale de valori mobiliare. Uh, în 2005-2006 se considera că MIFID va fi prea consistitoare pentru a fi implementată, însă am văzut că, de fapt, aceste costuri au scăzut foarte mult s-au stimulat investițiile în tehnologie și uh, măsurile adoptate au fost eficiente în uh, rezolvarea uh, crizei financiare. Trebuie să se urmeze pe această cale. Vă mulțumesc. Thank you and... Mulțumesc. Iar acum, domnul Finipena de la Finance Watch are cuvântul. Will be better. Sorry. So Thank you very much. Mulțumesc. Pentru a face față întrebării pe care ați adresat-o astăzi, trebuie să vedem cum uh, MIFID stabilește un sistem financiar mai responsabil, mai transparent, mai stabil și mai eficient în slujba societății. Trebuie să vedem dacă MIFID a reușit să îmbunătățească abilitatea piețelor de capital, uh, să solicite capital din partea economiilor reale pentru a putea face față nevoilor de capital ale, investi- ale uh, unor persoane, printre care și investitori. Trebuie să vedem dacă au făcut în manieră transparentă, apoi dacă s-au făcut cu prețul cel mai bun și apoi cu uh, scopul de a servi economiei și societății. Mai întâi, haideți să analizăm transparența. Faptele mai întâi. Cam 40% din uh, volumul uh, valorilor europene sunt uh, tranzacționate astăzi extrabursier. Și volumul dark pool uh, reprezintă cam 8% din OTC-uri, adică 46%. Mă rog, aici mai putem dezbate statisticile, dar cam 46% din volumul capitalelor europene se negociază fără uh, transparență și intrăm într-o analiză mai uh, adâncă. Acum un an am primit un raport foarte interesant al uh, Universității de la Frankfurt, conform uh, căreia 39% din uh, toate uh, comercializările de OTC-uri sunt uh, sub ceea ce se numește uh, dimensiunea de retail uh, de 7500 de euro. Adică 8,7% din uh, toate OTC-urile sunt tranzacționate sub această uh, uh, dimensiune. Cu alte cuvinte, 48% din toate OTC-urile comercializate se află sub dimensiunea standard a pieței. 39% din volumul de tranzacționare pentru OTC-uri se află între dimensiunea standard de piață și um, dimensiunea mare și uh, asta înseamnă că uh, se uh, trece dincolo de uh, nivelul uh, care presupune anumite derogări de la uh, cerințe de publicare a datelor. Asta înseamnă că 87% din uh, toate tranzacțiile cu OTC-uri uh, uh, încalcă spiritul uh, MIFID, dacă nu chiar uh, litera legii. Pentru că uh, definiția uh, OTC-urilor în cadrul MIFID 1 era una slabă, apărea doar într-un considerent, în considerentul 53. Deci nu mergem împotriva legii, uh, ci împotriva spiritului acesteia de a asigura transparența atât de necesară ar trebui să ne întrebăm dacă o asemenea proporție de uh, tranzacții uh, netransparente sunt uh, uh, valabile în ceea ce privește uh, stabilirea de prețuri și dacă nu, cumva, nu sunt uh, utile economiei. Cel de-al doilea criteriu este prețul cel mai bun. A existat un uh, uh raport al predecesorului ESMA, uh, CES, CSR, care spunea că uh, fragmentarea pieței a dus la uh, o fragmentare a uh, locurilor de, tra- de tranzacționare care înseamnă o creștere a costurilor pentru tranzacții. Costul, practic, uh, a uh, crescut, uh, pentru tranzacții a scăzut și, conform acestui organism, prețul net plătit de investitori era mai ridicat. Uh, Eh, statisticile aici sunt eh, învechite, nu am reușit să le actualizăm, însă ar trebui să ne întrebăm dacă acest eh, studiu încă mai este valabil. Înțeleg că nu mai am mult timp la dispoziție, prin urmare trec repede la cel de-al treilea punct, și anume, oare slujim mai bine economia și societatea? Mm, Fragmentarea pieței a dus la o dezvoltare a unor comercializări cu frecvență uh, înaltă, HFT, care prezintă astfel 35% uh, din volumele de uh, comercializare din Europa. HFT uh, este un subset de comercializare algoritmică uh, care presupune un arbitraj în ceea ce privește diferența prețurilor, care presupune diverse locuri de uh, comercializare și așa mai departe, accesuri diferite la informații. Și adesea nu putem să excludem un abuz al pieței. Nu întotdeauna evident, însă uneori asta se întâmplă. trebuie să uh, facem o distinție absolut esențială între HFT uh, care creează lichidități și HFT care creează volum. HFT-ul uh, care aduce lichidități pe piață este un tip, așadar de HFT, celălalt este cel care creează volum. În 2010, în martie, mai multe uh, contracte de capital de câteva uh, miliarde de uh, dolari s-au schimbat de mai mult de 27 de ori în câteva secunde, ceea ce a dus la o cădere a pieței. Uh, Haideți să înțelegem un lucru. Până la urmă nu vorbim doar despre algoritmi, pentru că acestea, aceștia pot fi creați și apoi totul este în regulă. Însă trebuie să demonstrăm uh, că uh, comercializarea prin HFT uh, uh, presupune o uh, tendință naturală de uh, consolidare artificială a unor tendințe preexistente. Am avut discuții cu investitorii și pot să vă spun că există există doveze prin care investitorii uh, ne-au subliniat faptul că uh, a existat uh, probleme cu HFT-ul cu care s-au confruntat, însă acest lucru nu este valabil pentru toate tipurile de HFT și aici mă repet, pentru că trebuie să facem distinție între HFT care generează lichidități și HFT care generează volum. În concluzie, în ciuda intențiilor uh, afirmate, MIFID nu a reușit să-și atingă obiectivele de a asigura transparență, competitivitate a prețurilor pe piață și așa mai departe, uh, având în vedere să se îmbunătățească în aceeași măsură și accesul investitorilor la uh, aceste piețe. Și nu numai că nu ne-am atins aceste obiective, ci suntem chiar foarte departe de îndeplinirea lor. În uh, noiembrie 2010, Comisia uh, Econ uh, a adoptat raportul Swinburne, care are foarte multe sugestii utile, care ar trebui luate în considerare în procesul de refizuire al MIFID. Noi la Finance Watch vom face niște propuneri concrete cu privire la subiectele abordate astăzi și cu privire la alte subiecte pe care nu le-am putut aborda, precum protecția investitorilor și a vânzărilor și așa mai departe. Mulțumesc! O să rog pe cei care intervin să respecte timpul. Acum, domnul Ferber, după care uh, ceilalți raportori din umbră pentru întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am decât două întrebări. Mai întâi, uh, menționez faptul că în propunerea comisiei e menționat și comerțul cu certificatele de emisii m-ar interesa un estimativ în ceea ce privește integrarea acestui subiect pe piață. Și apoi domnul Filiponasi a discutat despre HTF și despre problema lichidității, pe de o parte, precum și despre uh, problema volumului de cealaltă parte. În ceea ce vește comerțul cu frecvență ridicată, uh, nu înțeleg exact ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru în concluzie. încercați să găsiți un răspuns tehnic uh, când uh, ar putea apărea o problemă cu uh, acest tip de comerț sau ce încercați de fapt să faceți? Vă mulțumesc și mă rezum la aceste două întrebări. Președinta, cu permisiunea dumneavoastră, domnule raportor, prefer să colectăm câteva întrebări, după care, dacă nu sunteți satisfăcut de răspuns, veți mai avea oportunitatea să adresați și altă întrebare. Și acum uh, dăm cuvântul și celorlalți raportori din umbră. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu doar două scurte întrebări. Văd că toată lumea, toată lumea e pentru transparență, investitorii sunt pentru transparență și în termeni reali, discutăm despre faptul că în tranzacțiile cu produse extrabusfiere nu există de fapt niciun fel de transparență. Prin urmare, Comisia propune acum să avem OTF-uri, și anume facilități organizate de tranzacționare. Întreb eu acum, OTF-urile sunt un răspuns la problema OTC-urilor? Și oare prin intermediul acestora se va transparentiza acest uh, sector? Și acum și a doua întrebare, mă refer la uh, comerțul cu frecvență ridicată, HFT. Pentru mine, în opinia mea, piețele sunt create pentru a permite operatorilor economici să descopere prețul. Dar cum se poate face această descoperire dacă tranzacțiile comerciale au loc uh, în câteva secunde între calculatoare și dacă în câteva secunde prețul fluctuează? Nimeni nu Discutăm despre niște situații în care nimeni nu poate să vadă prețul descoperit. Oare nu ar trebui să punem capăt uh, acestui uh, tip de comerț bazat pe algoritmi de înaltă frecvență? Comerț de înaltă frecvență? Mulțumesc, spune președinta. Le spun colegilor că um, pot să adreseze mai multe întrebări uh, către toți vorbitorii, dar vă atrag atenția asupra faptului că acum avem întrebări specifice despre HFT și OTC. Și acum trecem la răspunsuri. Poate că mai întâi domnul Lanut poate să răspundă, după care celălalt vorbitor, domnul Filiponat. Um... Mulțumesc. În ceea ce privește certificatele de emisii, iată, încă o piață foarte lichidă, ar fi util poate să începem să punem în vânzare și alte produse pe piața extrabursieră. Atât pot să spun deocamdată. Iar în ceea ce privește transparența, aici vreau să răspund domnului Goebbels, fac un apel la toți cei care participă pe această piață uh, și agenții bancari. Toată lumea se plânge din cauza statisticilor ce există pe problema OTC-urilor. Am auzit foarte multe statistici, urmăresc acest subiect de vreo 5 ani și chiar nu știu ce să fac în relație cu aceste cifre. Nu știu dacă să mă uit la schimburile în sine sau la fondurile de investiții. Tocmai de aceea impunem acum această nouă formă de autorizare astfel încât să obligăm furnizorii să, uh, să îi obligăm să vină cu o cifră concretă. Noi estimăm că aceasta e undeva între 15 și 40%. În ceea ce privește algoritmii, la început am crezut că nu trebuie să creăm o altă categorie. Puteam să avem doar MTF-uri, ce anume facilități multilaterale de comerț. Dacă tot avem acest comerț algoritmic, de ce să nu-l încadrăm la MTF? Pentru că între platformele multilaterale și sistemele de internalizare, mi se pare că um, aici, la MTF, am avea un domeniu optim pentru HFT-uri. Ce înseamnă acest lucru? înseamnă că, de fapt, OTF-urile reprezintă un fel de substructură a MTF-urilor. Iar în ceea ce privește comerțul cu frecvență ridicată, avem o dezbatere de vreo 2-3 ani aici. Și nu ar trebui să subestimăm faptul că MIFID a făcut să crească investițiile. Aceasta este o, aceasta este o urmare bună. Prin uh, 2005-2006 ne plângeam din cauza birocrației, dar odată cu MIFID am avut o tehnologie în beneficiul investițiilor și ne-am apropiat ca structura pieței de SUA uh, prin faptul că um, acum avem și noi o piață fragmentată, dar o piață care răspunde provocărilor uh, tehnologice. Și cred că această evoluție a fost benefică până la urmă cred că se pune acum următoarea întrebare. Ar trebui să reglementăm tehnologia, dar nu știu în ce măsură putem să facem asta. Comisia a spus să analizăm măsurile operaționale, măsurile de control al riscului, dar asta nu înseamnă că nu vom mai avea flash crash-uri. Aceste lucruri sunt foarte greu de controlat. Dacă vrem să stopăm această evoluție, atunci trebuie să oprim investiția în tehnologie. Cam atât din partea mea. Mulțumesc și eu. În ceea ce privește întrebarea domnului Ferber cu privire la lichidități versus algoritmi în HFT-uri. Uh, poate că n-am fost suficient de clar. Uh, avem un mare domeniu de uh, comerț algoritmic și apoi un subdomeniu al HFT-urilor și avem două feluri de HFT-uri și anume o secțiune care poate genera lichiditate și care e un furnizor de lichiditate pe piață și există multe tehnici și apoi există uh, tehnicile care generează volum și nu lichiditate. Deci aceasta este distinția care se face. Și când am discutat despre un flash crash, am discutat despre acesta doar pentru a ilustra că uh, pe măsură ce marea majoritate a comerțului de uh, frecvență ridicată se referă la um, continuarea unei tendințe care a fost uh, inițiată și care e continuată acum pentru a genera profit, aici există posibilitatea și tendința de a consolida fostele, uh, fostele mișcări. Ce înseamnă asta? Că, vom, că se va că face sens să, că are sens să cerem celor care participă la HFT să vină cu lichidități pe piață. Toți cei care participă la acest domeniu știu foarte bine că atunci când cerem cuiva să semneze un acord de lichiditate, de fapt nu obligăm pe nimeni să furnizeze lichiditate tot timpul, 100%. Pentru că până la urmă, în lumea reală, nu e posibil acest lucru mereu 100%. Dar, din punct de vedere principial, a cere comercianților HFT acest lucru, să fie furnizori de lichiditate, atunci acest lucru e unul de bun simț, fiindcă există doar două soluții. Ori nu vin cu lichidități și vor spune că nu vor să facă asta în nicio formă, ori vor veni cu lichidități. Și știu că există unii comercianți care au o cultură pentru furnizarea de lichidități pe piață. Așa că nu știu de ce ar refuza să injecteze lichidități uh, în măsura în care pot. Ar trebui așadar să facem o distinție clară între aceste două categorii. E important. Și apoi am discutat despre funcția descoperirii prețului în momentul în care totul se derulează într-un ritm infernal. E esențial să descoperim prețul, mai ales acum când asistăm la un fenomen uh, cu totul și cu totul nou pe piață, un fenomen de-a dreptul pervers. Vedem cum investitorii, temători că vor fi învinși de, H, de uh, comercianții HFT, apelează la piața extrabursieră sau apelează la niște locuri gri de tranzacționare, astfel încât să ascundă de comercianții HFT prețul și să își poată întreprinde tranzacția la un preț optim pentru ei. Ce spun eu acum? Că avem acest sector gri al pieței și HFT-urile care se hrănesc reciproc. E o relație perversă în ceea ce privește definirea prețului. Pentru că, până la urmă, sectorul gri al pieței se hrănește din sectorul pieței transparente. E, e rău că se întâmplă asta discutăm cu cei care participă la piață și discutăm mereu despre bani inteligenți și banii proști. Banii proști sunt cei pe piața transparentă și banii șmecheri sunt cei de pe piața gri. Pe mine mă deranjează faptul că piața financiară consideră că ceea ce e pe piața gri e șmecher și ceea, e pe, ceea ce e pe piața transparentă e cam nasol. Cam atât din partea mea. Mm, președinte, am ce scuze, voia să spuneți ceva și despre OTF-uri? Uh, da, bineînțeles, e o întrebare foarte pertinentă. Nu știu sigur uh, ce uh, rezultate vor genera OTF-urile. Eu cred că, de fapt, mai avem, uh, mai avem activități comerciale pe OTF-uri și aici nu mă refer la neapărat la modul în care e afectat OTF-ul de OTC. Avem acel procent de 40% OTC-uri stipulat de o agenție credibilă. Dar și dacă am avea 15 sau 20%, ideea este că problema există încă, dar într-o măsură mai mică. Acum nu vreau să leg cele două probleme, OTF-urile de OTC-uri. Ce ne spune invenția OTF? Cred că nu ne spune prea multe în acest context. Ce trebuie noi să facem? Noi trebuie să consolidăm definiția uh, derivatelor extrabursiere în MIFID. Pentru că la ora actuală avem doar considerentul 53 care se referă la OTC-uri și care spune așa întreagăt că OTC-urile ar trebui să uh, fie mai sus de dimensiunea standard a pieței, dar noi vedem că realitatea arată că de fapt dimensiunea este sub standard uh, deci este foarte clar că se acționează în contra spiritului din MIFID 1. Trebuie să stopăm acest uh, curent și să venim cu o definiție consolidată în MIFID 2. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci nu, vom, nu va exista acel transfer către sectorul OTF, cel reglementat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Ole Schmidt, uh, și apoi doamna Swinburne, liberalii și ECR-ul. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, mulțumesc și în primilor doi experți. Nu este foarte ușor să înțelegem problema, pentru că unii spun întreaga piață nu funcționează și că întreaga piață funcționează. Celălalt expert spune că piața funcționează bine. considerați că există un risc de suprareglementare? Probabil problema principală cu directiva actuală MIFID ține de lipsa de aplicare și, și de implementare. Deci, de fapt, ceea ce facem acum am fi putut deja face. Am înțeles bine că asta ați spus. Pentru domnul Finiponar cum definiți acele criterii pentru uh, com- comercializarea de fre- cu frecvență înaltă? Știm uh, ceea ce s-a întâmplat Eu sunt liberal. Așadar, cred că tehnic, tehnologia este foarte bună. Malthus a spus că totul a ajuns la culmea dezvoltării, însă a greșit. Poate putem utiliza tehnologia pentru a îmbunătăți piața și nu ar trebui să blocăm utilizarea tehnologiei. De aceea, pentru ambii dintre dumneavoastră, transparența a apărut în țara mea din anul 1766, dar poate poate să existe prea multă transparență pentru o piață bine funcțională, poate nu toată lumea vrea să dezvăluie absolut toate datele pe care le are la dispoziție dacă vrea să aibă uh, o cifră de afaceri bună. se propune o uh, fuziune între Deutsche Börse și Euronext și aceasta este o întrebare pentru comisie. Nu considerați că poate acest lucru va îngreuna lucrurile pe piață pentru că piața va deveni mai piața va deveni mai monopolistă uh, în Europa. Uh, cred că este o problemă esențială pentru că este vorba de lucruri care se întâmplă acum. Când am început cu directiva MIFID, doamna președinte, era vorba de deschiderea piețelor, de a crește transparența, de a proteja investitorii și chiar dacă s-a menționat liberalizarea, însă nu o voi menționa astăzi pentru că este un cuvânt urât. Acum se vorbește despre fragmentare. Pentru mine, fragmentarea are foarte multe sensuri. Poate să însemne alegere pentru individ și uh, poate să însemne o calitate mai mare. Mulțumesc, doamna Swinburne. Mulțumesc. Dată fiind uh, marja foarte largă de întrebări deja puse, aș încerca să obțin câteva răspunsuri importante de la experți. Aș dori să știu dacă cei doi experți sunt de părere că capitalul european din uh, valorile mobiliare și din uh, datorii uh, susțin interesele contribuabililor și dacă uh, poziția Uniunii Europene este consolidată sau nu? De ce nevoie, de ce măsuri ar mai fi nevoie pentru a impulsiona piața în Europa, în special pentru uh, dezvoltarea de care avem nevoie foarte mult acum? Carl a menționat câteva costuri implicate în investiții, în special, în special pentru investițiile pe termen lung că nu am văzut o reducere a costurilor, sau au scăzut costurile comercializării, însă costurile post-comercializare nu au scăzut. De ce măsuri am avea nevoie în MIFID și în alte dosare legislative potențiale pentru a uh, avea un mediu uh, foarte uh, propice pentru comercializare. Domnule Filiponar, doriți să răspundeți acum? Da? Încă îmi notam întrebările. Au fost întrebări destul de lungi, spune președinta. Este uh, dacă criteriile pentru Eh, comercializarea de înaltă frecvență sunt greu de definit. Eh, ce facem cu tehnologia și cu tehnologia informatică? Eh, răspunsul pentru mine este foarte clar. Tehnologia este un instrument, însă atunci când vine vorba despre piețele financiare, nu reprezintă un obiectiv. Obiectivul MIFID este de a servi economia și de a proteja investitorii, pe scurt, și dacă tehnologia nouă ajută la aceste scopuri, atunci bineînțeles că tehnologia poate fi promovată. Însă obiectivul este în mod foarte clar dacă uh, facem ceva uh, în interesul companiilor în interesul investitorilor care au nevoie de corectitudine și transparență și care vor să financeze economia reală. Dacă informatica ne ajută, foarte bine. Însă, cred că factorii de decizie ar trebui să se întrebe dacă tehnologia informațională ajută sau nu într-adevăr. Câte ori răspunsul este da, ori nu. Dacă vorbim despre comercializarea cu frecvență înaltă, problema principală este dacă secțiunea um, foarte mare, um, care este departe de a fi neglijabilă, poate să fie cuantificată. O mare parte din uh, comercializarea HFT ține doar de informatică și nu aduce nimic în plus la tehnologie. Faptul că se folosește tehnologie sofisticată în acest sens nu este nici rău, nici prost. Întrebarea este dacă avem sau nu nevoie de asemenea operațiuni pe piață. Aceasta este părerea mea. You need to, no, no, no, sorry, do, do we need what? Avem nevoie de ce? dacă avem nevoie de tehnologie. Bineînțeles că avem nevoie de tehnologia cât mai bună dacă aceasta este în serviciul economiei. Dacă poate să existe prea multă transparență. Bineînțeles că dacă tranzacționezi 2% din acțiunile unei companii, nu te preocupă transparența. Însă majoritatea tranzacțiilor extrabursiere uh, au dimensiuni mici. Vorbeam acum câteva zile cu uh, un broker care nu cunoaște foarte bine directiva MIFID și îi spuneam că partea mare din o sumă mare în MIFID înseamnă 300 de mii, 400 de mii de euro. Și el a râs de mine, m-a întrebat, asta este o sumă mare? Pentru el, o sumă mare însemna câteva milioane de euro de valori mobiliare. Așadar, într-adevăr, trebuie să existe o limită a transparenței, uneori avem nevoie de discre- discreție, însă atunci când o proporție foarte mare din tranzacțiile extrabursiere sunt făcute pe uh, tranzacții de valori mici, medii și chiar și valorile mari definite de MIFID nu sunt chiar atât de mari în lumea reală. Ați pus și o întrebare în legătură cu monopolurile. Da, da, Deutsche Börse și fuziunea. Dacă vre, vreți, pot să vorbesc despre acest lucru, este o problemă diferită și nu mi s-a cerut să vorbesc despre acest lucru astăzi. Părerea mea, foarte convinsă, nu este în interesul organizației mele să uh, comentez în legătură cu această fuziune. Pot să vă dau opinia mea, însă nu sunt convins că va fi una utilă. Ok, thank you, Wendy. Ok, vă mulțumesc. Uh, prima întrebare în legătură cu suprareglementarea. Dacă mă uit la directivă și o compar cu MIFID 1, cred că uh, și numărăm articolele, măsurile de implementare, ESMA, crește de la 20 de măsuri de implementare la mai multe acte de implementare, la 50 de acte de implementare. E, apar noi regulamente, însă dacă privim întregul text, în ciuda celor scrise spuse de mass media, nu se schimbă foarte mult MIFID 1. Există clarificări, deci, dintr-un punct de vedere, mi se pare că este o suprareglementare. Și un lucru care este foarte bun, că se deschide accesul în, pentru perioada post-tranzacționale. În MIFID 1 trebuie să dai acces dacă tranzacționezi cu un alt stat membru. În MIFID 2 se deschide posibilitatea ca aceste entități să acorde servicii în alte state membre dar doar după patru ani să revizuim deja uh, directiva. Uh, bineînțeles că apare întrebarea dacă există o suprareglementare. Propunerile comisiei um, au anumite conotații politice, ce înseamnă piața IMM-urilor, de exemplu, Mi se pare că sunt anumite măsuri care apar acolo doar pentru că arată bine. Dacă poate să existe prea multă transparență. Întreaga dezbatere legată de transparență cu un public prost informat, ă, întreaga dezbatere nu a fost, nu, a de, nu a decurs foarte bine. Însă știți că piețele apar în noile propuneri prevederea rămâne acolo cu schimbări minore, ca și în MIFID 1, și de aceea pot să existe și tranzacții extrabursiere. Există tranzacții care se întâmplă în alt fel decât cele care trec prin burse. În legătură cu fuziunea între Deutsche Börse și uh, New York Stock Exchange Euronext, din perspectiva mea, se creează o problemă, se creează o poziție de monopol, în special pe piețele de produse derivate. De aceea cred că Comisia examinează acest lucru cu grijă. Bineînțeles că ne întrebăm care este piața relevantă, doar Europa sau întreaga lume. Se poate spune ca de Direcția Generală a Concurență se spune că piața relevantă este Europa. Facem suficient în această propunere pentru a permite finanțarea economiei reale. Din perspectiva mea, problema cea mai mare care este o problemă mai largă, cum, de ce permitem unor IMM-uri să aibă acces la, cum permitem accesul la finanțare pentru IMM-uri? Aceste IMM-uri ar trebui să aibă acces și la piețele de capital. În anumite cazuri, accesul a fost redus. Anumite state, uh, de exemplu în statele scandinave, singura sursă de finanțare rămâne, rămân băncile. Putem să examinăm mai mult acest articol care vorbește despre IMM-uri, însă trebuie să ținem cont și de, de alte aspecte, de celelalte regulamente, uh, directiva transparenței, alte măsuri trebuie să fie luate în considerare. Trebuie să se rezolve concurența pe piața bancară, să existe un acces mai egal al IMM-urilor pe piața bancară și să se stimuleze piețele bancare în statele membre. Să se reducă standardele de contabilitate pentru IMM-uri? Este foarte greu de spus dacă aceasta este o soluție. Foarte bine. Am mai rămas două întrebări, domnul Canfan și domnul Clute. Euh, oui, j'avais une question. Da, aveam o întrebare de natură generală pentru experți cu privire la bunul echilibru care este, după părerea, care este acesta, după părerea lor, între uh, concurență și anumită formă de concentrare legitimată de faptul că dacă ne întoarcem uh, la evul uh, mediu, uh, Uh, piața este locul unde se întâlnește cererea și oferta. Astăzi există mai multe asemenea locuri unde se întâlnesc în același timp cererea și oferta. Există o fragmentare a prețurilor, o fragmentare a costurilor uh, pentru operatori. Deci, uh, în același timp, uh, uh nu există o bursă paneuropeană unică, uh, și trebuie să vedem, deci, care ar fi echilibrul bun între concurența necesară pentru a avea cele mai bune servicii și, în același timp, uh, concentrarea necesară legată de însăși funcționarea unei burse, adică uh, funcția de a pune uh, într-un loc operatorii. Cum ar trebui MIFI, după părerea dumneavoastră, să răspundă la această Este o problemă în uh, cabina engleză, o problemă de uh, interpretare, se aude un zgomot neplăcut, spune doamna președinte. Domnule Canfan, dacă doriți să vorbiți germană, puteți să faceți. Domnul Canfan, data viitoare, poate. Nu știu dacă experții au înțeles prima mea întrebare, se pare că da. Uh, Uh, deci care este bun echilibru între aceste două funcții. Apoi, cel de-al doilea element uh, se leagă de HFT, uh, High Frequency Trading. S-au făcut investiții numeroase în acest domeniu, acest lucru a fost deja amintit, însă aceste investiții trebuie să fie înțelese și din perspectiva uh, legiuitorilor. Adică asta înseamnă că ar trebui să găsim noi uh, forme de uh, funcționare, noi uh, norme în acest sens, pentru că existau deja anumite reguli folosite de uh, cei care participau la uh, aceste acțiuni. Însă, ar trebui să vedem dacă nu cumva sunt uh, uh investiții care presupun schimbarea unor uh, reguli. În ceea ce privește high frequency trading, oare Finance Watch uh, a uh, elaborat studii până acum sau se gândește să elaboreze uh, studii pentru a vedea cine a câștigat și cine a pierdut de pe urma acestui sistem? HFT nu creează valoare suplimentară pe piețele secundare. Și eu am avut deja discuții cu anumite fonduri de investiții, cu anumite operatori pe pieți, care au impresia că Uh, pur și simplu sunt uh, uh, decuplați de la piață. Prin urmare, cum am putea găsi un echilibru între câștigurile pentru unii și pierderile pentru alții cu privire la HFT? Apoi, nu știu dacă domnul Filipona a a răspuns deja la aceste întrebări uh, sau nu. Dacă da, îmi cer scuze că readresez această întrebare, însă uh, care ar fi criteriile de uh, distinție între um, bunul HFT, cel care aduce lichidități, și HFT-ul um, rău, care um, nu aduce lichidități și care până la urmă alungă uh, beneficiile și încurajează tranzacțiile uh, proaste, care ajung uh, așadar să transfer, transforme piața de tranzacționare a capitalului într-un fel de casino. Mulțumesc. Domnul Clute, mulțumesc. Raportorul a spus în introducere că e interesat să avem un, uh, o reglementare amplă. Domnul Schmidt apoi a spus că repede, repede se va ajunge și la problema supra-reglementării. Eu uh, am discutat în țara mea de origine cu diferiți actori și mi s-a atras atenția asupra faptului că n-ar avea sens să includem chiar tot în MIFID. Ar fi bine, desigur, să încercăm să includem totul uh, pentru a controla și a transparentiza întreg domeniul, dar de exemplu, cei care fac comerț cu certificate de emisii spun că nu are niciun sens să includem certificatele de emisii și tranzacțiile cu certificate în MIFID. Și atunci vă întreb, cum estimați dumneavoastră această problemă? Credeți că e util să avem uh, derogări în anumite cazuri sau tindeți mai degrabă să spuneți că ar fi bine să includem totul fără nicio excepție. E o întrebare către cei doi invitați? Da, o întrebare către ambii invitați. Shall we start with, Mr., with you, Mr. Lalu, first of all, Mr. Or fi- 15 minutes, yeah. On the whole debate, let's about competition versus monopolies and what... Domnul Anu, în ceea ce privește monopolurile și echilibrul uh, natural pentru piețe, e bine, e greu să ne exprimăm aici. Însă aici uh, nu sunt de acord cu colegul meu uh, care vorbea despre creșterea costurilor de tranzacționale. Nu știu care este costul general, însă pentru tranzacții, de fapt, prețul a scăzut, deci concurența era reală, dacă a dus la o scădere a prețurilor. Datele, așadar, cele pe care le avem, ne arată că a existat o scădere a prețurilor. Asta înseamnă competiție. Între 2005 și 2006, uh, multe companii au spus că aceste investiții uh, sunt uh, prea mari pentru noi și pot să vă spun că în acest context prețul implementării MIFID a fost unul uh, uriaș. Foarte multe uh, milioane de euro au fost in, uh, implicate aici pentru a deveni mai competitivi. Apoi putem întreba piețele care este nivelul de competitivitate de care aveți nevoie. Însă, oricum, totul a început în 2000, 2001 cu cealaltă directivă. Dar de atunci până uh, acum, uh, e clar că am înregistrat o creștere în ceea ce privește competitivitatea. Oricum există foarte multe uh, uh, puncte de tranzacționare și dezbaterea poate continua. În ceea ce privește HFT și dacă ar trebui să existe aici norme de funcționare, aș dori să răspund uh, în acest context și la o întrebare adresată de domnul Goebbels. Și anume, uh, Uh, descoperirea prețurilor a fost împiedicată? Se pare că nu. Uh, toate studiile academice de până acum spun că uh, deși s-au făcut investiții majore în acest domeniu, totuși a fost îmbunătățit descoperirea prețurilor. și acest sistem, uh, de altfel, uh, previne anumite perturbări uh, ale funcționării piețelor, așa cum au apărut în Statele Unite. Și aici vedem beneficiul MIFID. Cine a câștigat, cine a pierdut din acest sistem? E bine, dacă vedem că costurile de tranzacționare au scăzut și că și volumele au scăzut, Putem analiza statisticile pentru a vedea în ce măsură uh, s-au înregistrat aceste uh, scăderi, uh, însă acestea mă duc uh, la concluzia că concurența a fost sănătoasă. Care este forma bună, care este forma proastă de HFT? Ei bine, eu nu știu. Haideți să vedem uh, ce ne va spune piața. Și apoi, uh, oare totul ar trebui acoperit de uh, MIFID? Ei bine, eu am un pic impresia că MIFID încearcă să-și extindă puțin uh, sfera de uh, cuprindere, acoperând elemente noi în întregimea lor Comisia a venit în, a, venit în acest uh, context cu trei propuneri, uh, ESMA a făcut și uh, ea uh, propuneri. S-au făcut propuneri și cu privire la certificatele de uh, emisii și uh, tranzacționarea lor. E bine, uh, atunci când se revizuiesc uh, lucrurile, uneori trebuie adăugate elemente noi pentru a justifica de ce anume există, în primul rând, această revizuire. să îi răspund domnului Canfin în franceză, dacă nu vă deranjează. Echilibru între concurență și concentrare. Eh, clar, eh, eh, concurența are avantaje nete. Uh, permite să se stabilească o anumită presiune pentru a deveni eficiență cu un cost mai uh, uh, scăzut. E adevărat, costurile de tranzacționare au scăzut datorită MIFID, însă acestea nu s-au reflectat în cheltuielile investitorilor finali, ci doar în acțiunile intermediarilor. Apoi, prețurile reprezintă un alt subiect. S-a creat o fragmentare demonstrată de foarte multe studii și asta a permis uh, să există o divergență de prețuri uh, datorită tehnologiei. Altfel, uh, acestea n-ar fi putut să fie divergente în absența tehnologiei. Apoi, um, clar, concurența are virtuți și este absolut indispensabilă, însă concurența trebuie să se facă în cadrul unei reglementări egale. Adică astăzi există mai multe locuri de tranzacționare care nu sunt supuse unor, asem- unor uh, reguli similare. Prin urmare, concurența trebuie să existe în condițiile unui teren de acțiune echitabil. Uh, sunt unii care, pe subiectul supravegherii pieței, uh, sunt bine reglementați, uh, sunt reglementați la nivel superior, ceea ce nu se întâmplă și cu alți uh, operatori care fac abuz de piețe. Dacă nu impunem aceleași reguli tuturor, atunci clar vor exista distorsiuni ale concurenței. Deci eu spun da concurenței, însă cu aceleași reguli. Mai exista o întrebare la care n-am răspuns uh, în legătură cu ceea ce am putea face pentru ca uh, economia reală să poată să se financeze mai uh, ușor. Ei bine, ar trebui ca toate aceste locuri, tradiționale sau nu, să ia în considerare oferta publică inițială uh, Uh, trebuie să permite mai multor întreprinderi să ajungă la uh, bursă și nu să ne concentrăm doar pe uh, tranzacționarea în secundar. Deci, da, concurenței, dar cu reguli egale, toată lumea să facă același lucru. Acesta era un subiect. Apoi, uh, oare a făcut uh, Finance Watch un studiu cu privire la cei care au de câștigat și la cei care au de pierdut de pe urma acestui sistem? Ei bine, răspunsul meu este nu. În viitor, ideea ar fi una foarte bună, însă din perspectivă tehnică lucrurile nu sunt uh, simple. Avem nevoie de informații statistice pentru un astfel de um, studiu. Însă, da, ar fi bine să existe un studiu serios cu privire la acest subiect. Deocamdată nu pot să vă dau un răspuns mai bun decât acesta. Apoi, uh, distinția între HFT-ul între ghilmele bun și HFT-ul prost. Ei bine, distinția este simplă. Care este partea din HFT care uh, permite și haideți să revenim la uh, bază. Ce înseamnă lichiditate? E bine, asta înseamnă că un investitor, uh, investitor final un uh, Uh, investitor adevărat care vrea să vândă întâlnește unul uh, adevărat care vrea să cumpere și atunci se generează lichiditate. Uh, mai sunt însă și alte mijloace de a obține lichiditate. Aici sunt implicate mai multe meserii și există și în acest domeniu anumite constrângeri. HFT-ul oare presupune un uh, investitor adevărat care să se întâlnească cu un cumpărător adevărat? Ei bine, răspunsul este nu. Prin urmare, recurgem la cealaltă metodă pentru a obține lichidități. Și așa um, ajungem la întrebarea care a fost adresată de domnul Ole Schmidt cu privire la tehnologie. Da, tehnologia care va uh, permite uh, să se întâlnească uh, piețele care ar putea să vândă și să cumpere cu privire la un instrument financiar pentru a um, procura lichiditate, această tehnologie este una bună, pentru că, după părerea mea, are sens să, să stimulăm astfel de tehnologii care ar contribui la dezvoltarea economiei. Apoi, să vedem dacă trebuie făcute derogări cu privire la uh, Comercializarea certificatelor de uh, emisie. Ei bine, eu nu prea m-am întâlnit cu acest subiect, trebuie să fiu foarte sincer să recunosc acest uh, lucru. Există o mare neîncredere cu privire la toate derogările, după părerea mea așa ar trebui să stea lucrurile, însă sincer nu m-am întâlnit cu acest subiect până acum și trebuie să fiu prudent în răspunsul meu, pentru că nu pot să uh, suport să dau răspunsuri în domenii în care nu mă pricep. Uh, însă, oricum, uh, voi reveni uh, cu un răspuns odată ce vei avea timp să reflectez la acest subiect. Doamna președinte, mulțumim. Trecem la cea de-a doua secțiune care vizează protecția investitorilor. Trebuie să vedem cât de eficiente vor fi aceste propuneri în a proteja investitorii în lumina dezvoltărilor pieței. Doamna Verena Ros este primul intervenient, este director executiv de la ESMA. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte, mulțumesc raportorului Ferber, mulțumesc colegilor din Parlamentul European pentru faptul că au invitat ESMA să vorbească azi despre, să vorbească azi pe acest subiect important. Revizuirea MIFID uh, vrea să protejeze investitorii și mai mult printr-un cadru creat uh, atât pentru servicii cât și pentru domeniul retail propunerile Comisiei oferă oportunitatea de a construi pe succesul inițial al cadrului pentru protecția investitorilor propus prin MIFID 1. Noi considerăm că MIFID 2 poate într-adevăr să meargă mai departe și să aducă beneficii într-o serie de domenii. A dat fiind constrângerea de timp, mă voi axa pe cinci domenii cheie despre care eu cred că uh, sunt importante în MIFID 2 și care ne vor ajuta să progresăm în protejarea consumatorului în acest domeniu din ce în ce mai complex și mai fragmentar. În, al, în primul rând, uh, prerogativele ESMA și prerogativele autorităților de reglementare naționale ne permit să intervenim și să protejăm investitorii de produsele uh, nepotrivite pentru a fi plasate pe piață. E important să facem asta uh, pentru că în lumea în care trăim, ă, inovarea este rapidă, piața financiară devine din ce în ce mai complexă, produsele la fel, iar investitorii retail sunt interesați din ce în ce mai mult să participe la piață. Toate aceste evoluții impun o, un grad sporit de protecție a investitorilor. A abordarea pare să fie potrivită în procesul de revizuire, fiindcă există un răspuns atât la nivel național cât și coordonat la nivel european, dar în practică s-ar putea dovedi puțin mai dificil de implementat aceste lucruri. ESMA are sarcina de a coordina, coordona acțiunile care sunt întreprinse la nivelul autorităților competente naționale. Trebuie să ținem cont de faptul că anumite inițiative naționale ar putea fi utile strict acolo, în cadrul național, pe când anumite eșecuri de piață ar putea să aibă efecte la nivel transfrontalier. Asta înseamnă că ESMA va trebui să gestioneze diferențele inevitabile ce vor apărea și să le coordoneze în consecință. Ar trebui să evităm uh, acțiuni naționale care să ducă la confuzie pe piață în termen general. În al doilea rând, trebuie să discutăm ă, despre faptul că uh, prerogativele noastre de intervenție trebuie să fie fezabile din punct de vedere practic. ESMA trebuie să aibă posibilitatea de a acționa rapid acolo când e necesar. Acolo unde e necesar, mă scuzați. În al doilea rând, discutăm despre standardele necesare și potrivite uh, impuse de MIFID. Aici discutăm despre două domenii. Odată trebuie să discutăm despre consilierea deschisă independentă sau nu. În al doilea rând, trebuie să discutăm despre problema subiectivismului. Elementul cheie aici pentru a preîntâmpina conflictele de interese este ca pentru consilierea independentă să nu se perceapă niciun fel de taxă sau niciun fel de comision uh, din partea unei terțe surse. Iar în ceea ce privește mm, limitarea beneficiilor monetare către terțele părți, ar putea să se ajungă într-adevăr la fragmentare pe piață. Atâta timp cât actorii independenți vor primi beneficii monetare. Trebuie să nu creăm confuzie pe piață, pentru că consumatorii trebuie să înțeleagă ce fel de consiliere primesc. Noi credem că propunerile comisiei se doresc a fi echilibrate, se ține cont de toate nevoile tuturor participanților la piață. În al treilea rând, aș dori să discut cu dumneavoastră despre faptul că ne bucură că se vorbește despre cadrul cele mai bune execuții. Astfel se îmbunătățește calitatea informațiilor oferite de broker clienților. Nu discutăm doar despre informația primită prin intermediul politicilor de execuții, ci și prin informația, despre informația primită la locul de vânzare sunt cu toate lucruri foarte importante. A îmbunătăți calitatea acestor informații reprezintă o măsură necesară pentru că astfel se generează transparență mai mare pentru investitori, iar investitorii și clienții vor înțelege cum anume vor fi executate uh, comenzile. În al patrulea rând, s-au înregistrat îmbunătățiri în încercarea de a armoniza condițiile pentru firmele din terțe uh, state și pentru operatorii din terțe state. O piață internă integrată ar trebui să aibă reglementări în acest sens. Dar Trebuie să fim foarte atenți, pentru că există criterii de echivalență și acestea nu ar trebui să limiteze operatorii din terțele state să, pe nedrept să facă afaceri pe piețele europene. Acest lucru ar putea să vină în, în detrimentul firmelor de investiție din Uniunea Europeană, dat fiind caracterul din ce în ce mai global al pieței financiare. Și în al cincilea rând, salutăm propunerea de a include în MIFID uh, produsele structurate pentru a da dovadă de mai multă consistență în practicile de vânzare, mai ales în pachetul PRIPS. Dorim să protejăm investitorii, indiferent de tipul de produse în care se investește. Vom lucra cu cei de la uh, Comitetul Comun și de la Uh, celelalte autorități competente pentru a crea condiții egale pentru toată lumea, indiferent de produsul uh, tranzacționat. Doresc să vă spun că, în concluzie, că MIFID 1 deja a um, făcut pași pentru protecția investitorilor. De-a lungul timpului am făcut tot posibilul pentru ca aceștia să fie protejați cât mai bine, cu putință. Dar e important uh, să ne axăm nu doar pe reformarea regulilor, ci și pe faptul că regulamentele acestea trebuie să fie uh, controlate și implementate cum trebuie la nivel european. Acesta e un domeniu pe care se va axa ESMA. Vrem să avem uh, o implementare cum trebuie, pentru că până la urmă vom monitoriza în continuare și MIFID 1, în timp ce dezbatem MIFID 2 și MIFIR. ESMA și predecesorul său CSR au uh, făcut tot posibilul pentru a, a, pentru a coopera cu actorii implicați în crearea MIFID 1 și MIFID 2. Uh, Sperăm să ajungem cât mai repede cu putință la MIFID 2. Vă suntem la dispoziție, suntem la dispoziție în fața Parlamentului, în fața uh, Comisiei și a Consiliului pentru a participa la procesul de reformare a MIFID 1 și pentru a impune standardele tehnice necesare uh, în procesul de legiferare. Mulțumim! Și acum trecem mai departe. Are cuvântul domnul Jean-Pierre Juet, președintele Financial Market Authority din Franța. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați uh, predat și textul în scris, care e mult mai detaliat. Acum uh, vă rugăm să interveniți pentru doar 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Ferber, domnilor și domnilor. Într-adevăr, am distribuit o versiune în scris care va fi la dispoziția dumneavoastră. După ceea ce s-a spus, vreau să subliniez că miza revizuirii directivei este una simplă. Trebuie să existe, un, există o transparență a serviciilor financiare și, în al doilea rând, să se asigure protecția tuturor investitorilor. După prima uh, directivă MIFID, rezultatele nu sunt bune, s-a fragmentat piața, a crescut opacitatea și există dificultăți în controlul uh, tranzacționării la, uh, cu frecvență înaltă. Fragmentarea favorizează opacitatea și acestea uh, dăunează piețelor. Investitorilor le este teamă de a intra pe piață și uh, lipsa de creștere în multe state europene și mm, absența creditelor duce la o criză de finanțare a economiei prin piețe transparente. Trebuie să existe contracte foarte clare între emițători, investitori și uh, persoane care economisesc Trebuie să avem o adevărată economie de piață dacă nu vom avea o economie de speculă. Pe plan mai tehnic, aș dori să insist pe câteva puncte pe care le veți găsi și în versiunea scrisă. Comercializarea produselor financiare. Există trei, subiect, trei propuneri cheie în uh, uh, propunerea comisiei. interzicerea propunerii serviciilor periculoase. Acest uh, lucru nu trebuie să dăuneze proteja, protecției investitorilor. Există produse complexe, cum a spus doamna Verena Ros. Uh, acest text poate să fie îmbunătățit uh, și USIDS se pot coordona prin strategii de gestiune alternative chiar atunci când nu există motive de precauție speciale care să fie prevăzute în prezentarea instrumentelor. Al treilea subiect este vorba de o inițiativă transversală în, moment, în domeniul informării și protecției investitorilor, oricare ar fi produsul bancar, financiar sau de asigurare. Comisia preferă o abordare sectorială pe tip de produs bancar, financiar sau de asigurare, noi estimăm că această direcție nu este cea bună pentru că consilierul sau clientul nu dețin un cadru juridic unic. În al doilea rând, în ceea ce privește organizarea piețelor, avem nevoie de piețe securizate, transparente și compensate pentru a asigura integritatea piețelor. Trebuie să Uh, existe acces la o serie de platforme unde se tranzacționează titlurile supravegheate. Ansamblul acestor platforme ar trebui să uh, se supună unor reguli și, bineînțeles, după cum s-a subliniat, pentru a asigura stabilitatea piețelor, trebuie să învățăm din crashul Flash și să găsim un, o încadrare mai bună a tranzacțiilor cu frecvență înaltă sau ESMA să aibă puteri de acțiune mai largi. Negocierile pe piața de reglementare sau UMTF este limitată la excepții. Estimăm că crearea de noi platforme OTF cu Uh, niveluri intermediare nu răspunde la acest obiectiv, trebuie să fim mai ambițioși pentru ca platformele să aibă un statut multilateral transparent. Pentru a încheia, trei elemente. Noi trebuie în primul rând să impunem un marcaj al uh, tranzacțiilor pentru a, ca să se poată determina gradul de risc, să se creeze un uh, registru public de difuzare a informațiilor în legătură cu tranzacțiile re- realizate și ESMA trebuie să aibă puteri pentru a garanta transparența, consolidarea datelor și protecția investitorilor. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, thank you. Mulțumesc. Și mai avem îl mai avem uh, în această rundă pe domnul Pierre Rocautmi care eu urăm bun venit din um, doamna Pia Nora Caupi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vă mulțumesc dumneavoastră, raportorul, raportorul și raportorul din număr, pentru că m-au invitat în uh, Parlamentul European la această audiere. A fost foarte interesant să ascult uh, comentariile din prima parte a acestei dezbateri cu privire la MIFID 1 și uh, înțeleg că a fost bine să avem aceste legi uh, și că acum putem să le um, modificăm, uh, pentru că acestea reprezintă o piatră uh, ungular, unghiulară pentru buna funcționare a um, pieței. Deci ne bucurăm foarte mult să fim prezenți aici. Acum câteva comentarii generale cu privire la protecția investitorilor. Mai întâi, propunerea Comisiei cu privire la revizuirea MIFID s-a îmbunătățit uh, considerabil față de primele versiuni uh, din urma consultărilor. Există îmbunătățiri uh, ale propunerii Comisiei pe baza consultărilor, însă noi mai avem câteva îngrijorări. Evident, norme clare cu privire la protecția investitorilor, care să asigure o încredere a investitorilor și consumatorilor și un teren de acțiune echitabil pentru aceștia sunt importante pentru noi. Sunt anumite propuneri unde argumentarea, argumentația Uh, comisiei nu ni se pare total convingătoare. Aceste uh, propuneri uh, limitează în mod disproporționat opțiunile investitorilor și cresc costurile. Sunt anumite propuneri care nu sunt justificate și care pot să fie în detrimentul clienților. Nu a trecut mult timp de la implementarea MIFID, astfel încât piețele să poată să vadă care sunt beneficiile pe care le aduce această lege rolul supraveghetorilor uh, um, presupune că aceștia trebuie să lucreze cu puține resurse pe care le au la dispoziție în acest moment. Cred că uh, aceste noi uh, comisii de inovație care au fost create a Parlamentului European, care au fost create pentru că Parlamentul European a dorit acest lucru, ar putea să joace un rol important în viitor în punerea în aplicare a MIFID 2 și ar putea să fie foarte importante și în această dezbatere cu privire la produsele care sunt complexe, care nu sunt complexe și um, cred că um, exact acesta trebuie să fie rolul acestor comisii, ex-ante a investitorilor. Câteva comentarii acum. Mai întâi, în ceea ce privește uh, intervenția legată de produse. Am mai discutat deja acest lucru. Domnul uh, Ferber uh, a adresat uh, în întrebările sale această chestiune. E nevoie să mai uh, dezbate puțin această dimensiune ex ante a protecției investitorilor. În ceea ce privește protejarea firmelor de investiții și a băncilor, uh, e suficient să se furnizeze produse, însă acestea trebuie să fie sigure. Dacă prenință amenințări, ele ar trebui eliminate. Este absolut uh, uh, evident faptul că intermediarii înșiși ar trebui să aibă răspunderea uh, ca procedurile să se desfășoare așa cum trebuie în cadrul acestui proces de inovație. Există o tendință clară ca ESMA și reglementatorii naționali să poată să intervină în ceea ce privește procesul de inovație financiară și să interzică chiar anumite produse de la distribuire sau tranzacționare. Se reconsolidează percepția că există o mișcare coordonare a uh, reglementatorilor naționali uh, uh, cu privire la introducerea anumitor norme suplimentare de protecție în MIFID. Însă trebuie să vedem dacă aceste măsuri sunt adecvate pentru toate produsele uh, complexe. Trebuie să ne asigurăm că aceste produse nu prezintă amenințări pentru investitorii în sine. Deci, de ce ar trebui să eliminăm pur și simplu uh, ex ante uh, produsele complexe? Nu există niciun motiv pentru a face așa. Există comisiile acestea care pot să fie importante în cadrul uh, procesului și care ar putea să analizeze exact uh, uh, cum funcționează piețele, care sunt practicile pe piețe și să facă o analiză de la caz la caz a produselor. Apoi aș dori să mă refer și la serviciile doar cu execuție. Ni s-a adresat o întrebare la numărul 16 de către domnul Ferber cu privire la produsele care sunt complexe și cele care care nu sunt uh, complexe. Argumentele uh, Comisiei aici uh, susțin că serviciile uh, doar cu execuție sunt cele mai bune, însă argumentația nu este una convingătoare. Uh, e important uh, acest model pentru industria financiară finlandeză și noi credem că ar trebui păstrat așa cum trebuie. Toate băncile din statele nordice ofere acest serviciu eficient din perspectiva costurilor pentru clienți prin internet banking. Prin urmare, noi nu uh, credem că e nevoie să se uh, uh, păstreze aceste amendamente care propun măsuri mai stringente. Legislația n-ar trebui să interzică clienților să um, ceară um, anumite sfaturi înainte de tranzacții trebuie să se evalueze oricum adecvarea acestor dispoziții din MIFID. Sfatul poate fi cerut doar de către uh, clienți și uh, teste ar trebui făcute dacă se dovedește că acest lucru este necesar. Clientul ar trebui să poată să folosească aceste servicii doar cu execuție uh, atunci când uh, își dorește acest lucru. Produsele uh, complexe uh, se pot dovedi uneori mai puțin riscante pentru uh, clienții uh, retail. Nu susținem amendamentele care ar uh, interzice combinarea uh, creditelor uh, cu aceste uh, servicii doar cu execuție. Această propunere ar putea dăuna uh, termenul de acțiune echitabil al furnizorilor de servicii, a restricționa uh, serviciile de acordare a uh, creditelor către furnizorii de servicii, uh, însă nu ar restricționa uh, situația în care creditul este oferit de o terță uh, parte și asta pur și simplu nu are sens. Apoi, în ceea ce privește beneficii monetare de la terțe părți, E clar că aceste elemente sunt uh, absolut uh, necesare pentru uh, protecția investitorilor. Ni s-au adresat întrebări în chestionar și pot să vă spun că regulamentul actual cu privire la aceste beneficii este relativ nou. Prin urmare, regulamentul actual trebuie mai întâi implementat așa cum trebuie și efectele sale evaluate adecvat. Deocamdată este prea devreme să evaluăm efectele acestui regulament cu privire la beneficii. Uh, s-ar trebui, trebui definite practicile bune și practicile proaste, așa cum uh, s-a încercat anul trecut, uh, într-un document care ne-a fost transmis. Acesta ar trebui analizat mai bine pentru a vedea exact cum stau lucrurile cu beneficiile monetare. În gestionarea portofoliilor, beneficiile monetare adesea trec clienților și n-ar fi în interesul acestora să fie interzise, pentru că dacă profitul nu este suficient, atunci clientul nu este satisfăcut și noi nu ne mai dorim clienți clienți nesatisfăcuți în Europa. Uh, de obicei, uh, clienții evaluează costul în același uh, fel. Costul înseamnă că dacă costurile sunt prea ridicate, portofoliul va fi încheiat. Trebuie oferite servicii la costuri reduse și dacă se interzic beneficiile monetare, s-ar putea ajunge situația în care uh, costurile ar uh, crește și aceasta a fost uh, practic și argumentația MIFID să existe doar produse bune, dar pe termen lung, cred eu, o astfel de măsură nu ar fi în beneficiul investitorilor. Apoi, în ceea ce privește consilierea independentă, terminologia din MIFID 2 ar trebui modificată, pentru că acest Uh, sfaturi, uh, consilierea ar trebui uh, oferită în urma unui test de adecvare și ar trebui să vizeze interesul clientului. Dacă Parlamentul European dorește să susțină propunerea Comisiei, atunci există un anumit tip de consultanță care poate fi oferit de către o companie care spune că nu primește beneficii monetare de la terțe părți, atunci practic, uh, uh, serviciile sale uh, sunt plătite de client. Părerea mea personală este că um, o interzicere a beneficiilor monetare pentru serviciile independente ar fi negativă. E clar că n-ar trebui să existe conflicte de interese care sunt făcute posibile câtă vreme nu există o independență reală. Uh, Suntem în întârziere. Suntem în urmă cu vreo 35 de minute. Și așa că 35 de minute, mă scuzați. Acum îi dau cuvântul foarte scurt raportorului, domnul Ferber. Da, am ajuns într-un punct foarte interesant. Am ascultat cele trei prezentări și s-a pus punctul pe I. Doamna Ross de la ESMA ne-a spus că dacă ar fi să acceptăm propunerea comisiei, atunci uh, s-ar impune un uh, ex post, un uh, drept de interdicție. Așa că, stimată Pianora, oare nu ar fi mai bine să avem o analiză ex ante? Să vedem ce e fezabil și dacă lucrurile merg prost, atunci ESMA poate să inventeze niște reguli ale jocului pentru a interzice un anumit produs. Deci, um, doamna Ros uh, reprezintă o autoritate, domnul Jue vine din domeniul național și discutăm așadar despre o legiferare amplă de interdicție ex post. Și trebuie să tratăm acest subiect foarte serios, stimată uh, doamnă Caopi, Uh, stima, dragă Pia Nora, tu ai fost una de-a noastră și știi foarte bine ce înseamnă să fii eurodeputat. Mie mi se pare cam puțin o activitate ex post. Urmează să vedem dacă într-adevăr am dreptate în următoarele luni. Și apoi discutam despre consilierea independentă sau uh, nu. Nici măcar nu știu dacă formularea e una potrivită. Am uh, ascultat Uh, mai multe propuneri uh, referitor la cum am putea numi consilierea lipsită de independență. Nu știu, uh, oare nu ar fi mai bine să analizăm ce se întâmplă cu produsele în sine, pentru că până la urmă la asta se referă beneficiile monetare. Să vedem dacă beneficiile monetare se ascund sau nu în produs și nu în consiliere. Deci, nu vrem Vrem să întrebăm uh, următorul lucru. Oare nu ar fi mai bine să identificăm uh, beneficiile monetare din produs și să nu ne chinuim atât cu a declara consilierea dependentă sau independentă? Și uh, aș vrea să spun între paranteze că nu e vorba de chestionarul domnului Ferber care e distribuit pe internet, ci e vorba despre chestionarul Econ. Mulțumesc. Uh, ați primit două întrebări. Uh, doamna Ros, doriți să răspundeți pe problema implementării ex post? Da, vă mulțumesc. E foarte dificil să găsim un echilibru noi cei care facem reglementarea și să intervenim în procesul autorizării produselor pe piață. Unele autorități naționale intervin la acest nivel, spre exemplu EMF-ul francez, alți, alții nu o fac eu cred că tendința generală se îndreaptă către uh, crearea unui instrumentar care să ne permită să intervenim într-o etapă incipientă. Și cred că e o evoluție importantă. Problema se va pune în felul următor. Nu vom putea ști direct care vor fi problemele pentru anumite produse se știe din capul locului care vor fi anumite probleme, se va ști ce va pierde investitorul, indiferent ce se va întâmpla, indiferent dacă produsul se va descurca sau nu pe piață. Se poate ca investitorul să nu obțină niciun câștig și atunci poate că ar fi mai bine să existe uh, o abordare ex ante înainte de lansarea produsului, însă în cazul altor produse e bine să aștepți mai întâi să vezi care va fi impactul asupra pieței și mai apoi să acționezi, dar să acționezi rapid și eficient uh, în soluționarea problemelor care ar putea să apară la un moment dat. Doamna Caupi are cuvântul. Uh, Ross was exactly... Cred că doamna Ross a spus lucrurilor pe nume. Este foarte important ca reglementatorii să vadă ex ante care produsul produs este foarte dăunător pentru client. Președinta spune, nu cred că asta a spus doamna Ford. Dar este dificil să definim care produse sunt riscante sau care sunt mai riscante sau mai puțin riscante pentru client. De aceea, această evaluare trebuie făcută ex post. Când am menționat uh, ex ante, am menționat acest lucru datorită uh, reglementărilor naționale. Am aprobat câteodată ex ante produsele și au apărut probleme cu procedura respectivă. În Danemarca există o etichetă de trei culori, roșu, galben și verde. Aceste etichete în final nu s-au dovedit a fi corecte și au dus la situații în care investitorul a avut încredere în eticheta dată produsului care este mai puțin riscant, însă produsul de fapt nu era mai puțin riscant. Acest lucru merge împotriva motivațiilor MIFID, unde trebuie să avem um, măsuri pentru produse complexe avem măsuri care au fost introduse deja în MIFID 1. Toate beneficiile financiare trebuie să fie aduse la cunoștința clientului. Există transparență. Acum uh, ne întrebăm dacă aceste beneficii financiare trebuie interzise în totalitate. Însă se poate ajunge la, se poate ajunge la situație în care clientul uh, ajunge într-o situație mai proastă pentru că nu obține un serviciu, pentru că nu mai există aceste beneficii financiare. Deci nu este în beneficiul nostru să interzicem toate beneficiile financiare. Trebuie să. Dacă se plătește o taxă pentru consiliere, atunci această consiliere va, se știe că va fi independentă. Uh, pot să existe beneficii financiare și în gestiunea de port, portofoliu, însă trebuie să se declare foarte clar ce fel de uh, plăți sunt incluse. Bine, domnule Goebbels, aveți întrebări? Nu? Atunci, uh, raportorii din umbră, domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să o întreb pe doamna Ross în legătură cu posibilitățile autorităților de a-și îmbunătăți, de a-și îndeplini obligațiile. Noi la Parlament ne-am luptat pentru o ESMA foarte puternică și eficientă. Considerați că dețineți uh, mijloacele bugetare, personalul suficient, dar și uh, modalitățile tehnice necesare pentru a vă îndeplini obligațiile. După aceea, întrebarea în legătură cu consilierea proastă și interzicere, interzicerea uh, produselor financiare. Eu am cumpărat acțiuni în Bank of Ireland uh, și am pierdut deja 75% din valoarea lor. Nu glumesc aici. Pianora a ridicat o problemă importantă. Este vorba de tranzacții foarte complicate. Ce uh, responsabilitate uh, poartă clienții înșiși? Noi nu trebuie să dăm impresia că acest tip de investiții, că aceste investiții nu sunt riscante. Acest lucru nu este în beneficiul consumatorilor. Sunt cu totul de acord că avem nevoie de mai, regulamente mai bune, însă trebuie să fim foarte prudenți și foarte echilibrați. Vă mulțumesc. Doamna Swinburne, aveți o întrebare? Mulțumesc. Salut comentariile făcute de domn, doamna Ross în legătură cu beneficiile financiare și Uh, de consilierea plătită. Nu trebuie să uh, introducem un uh, să introducem condiții inegale. Trebuie să ne asigurăm că uh, ne lăsăm deschisă posibilitatea de a investi în orice produse și piețe. M-aș concentra pe două domenii care nu au fost acoperite, dat fiind că piețele de uh, vânzare ale obligațiunilor angro sunt foarte diferite de piețele retail. Există măsuri uh, speciale pentru piața angro. De asemenea, când ați vorbit despre derivatele orta, extrabursiere, există dovezi care susțin faptul că scăderea acestei tranzacționări cu derivate extrabursiere ar îmbunătăți situația de pe piață. Mulțumesc și eu. Am mai degrabă un comentariu de făcut decât o întrebare de adresat analizez complexitatea acestui domeniu. Până și un expert precum Ole Schmidt ne spune că i-a cam scăpat situația de sub control și că a înregistrat și el pierderi. Și atunci apare următoarea întrebare. Oare putem să organizăm protecția uh, celor care investesc în acest domeniu? Pentru că trebuie, pentru că vedem acum că trebuie să găsim o legislație care să protejeze investitorii și, în al doilea rând, discutăm și despre transparentizarea domeniului, fiindcă, până la urmă, investitorii trebuie să beneficieze de informații corecte. Cum putem să oferim o informație inteligibilă, o informație care să-l ajute pe investitor să estimeze măcar uh, riscul la care, care îi se supune. Domnul Gozes, aveați și dumneavoastră o întrebare, spune președința? Președinta, mă scuzați? Nu, nu aveți nicio întrebare. Acum va începe domnul uh, Juie. Je remercie. Mulțumesc, mulțumesc doamne președinte pentru curtoazie, îi mulțumesc și doamnei Ros. Regret că uh, nu am fost uh, eurodeputat, întotdeauna îmi face o mare plăcere să intervin aici și uh, regret și că nu stăpânesc atât de bine timpul de vorbire ca și doamna Caupi. Însă, mai serios, acest lucru îmi permite, da, uh, știe mult mai bine cum să, doamna Caupui știe mult mai bine să, în, cum să încerce să respecte timpul de vorbire. Mai serios, însă, două puncte Domnule Ferber, sunt de acord cu dumneavoastră. Ceea ce este important, ceea ce este mai important decât uh, un, o considerare transparentă și non-transparentă este uh, transparența și o prevedere de a uh, rezolva conflictele de interes. În Franța, și doamna Rosa a subliniat acest lucru, controlăm și produsele în toată complexitatea lor ex ante. Pentru a răspunde la întrebarea care a fost pusă în legătură cu protecția investitorilor, nu este vorba de a rămâne doar la, la reglementarea ex post. În Franța putem controla produsele ex ante și eu nu văd de ce ne-am limita doar la regulamentele ex post știm să facem acest lucru, asta nu înseamnă că uh, nu există industrii sau produse dinamice care uh, supraviețuiesc acestei uh, evaluări. Iar acum verena pentru cei care dețin adevărata putere. Pentru a încerca să răspund la câteva dintre întrebările ridicate pentru a reveni la consilierea independentă. Este foarte important, după cum a spus Jean-Pierre Juillet, ca statut, statutul să fie foarte clar cine este consilierul și uh, în interesele cui acționează. Din, acest, din această perspectivă, dacă împiedicăm ca clientul să fie. Trebuie să împiedicăm conflictele de interes uh, cu care se poate confrunta consilierul. Bineînțeles că clientul are responsabilitatea, după cum spune Ole Schmidt, clientul trebuie să fie conștient de ceea ce face. Însă, clientul trebuie să poată să pună bază pe uh, consilierea pe care o primește. Nu, toți, nu cu toții suntem experți. Dacă este vorba de un produs de execuție, știi că îți asumi riscul dacă te bazezi pe un consilier, trebuie să fii sigur că acest consilier uh, te tratează corect și nu este stimulat de beneficiile financiare pe care ar putea să le primească. În ceea ce privea, privește piețele de obligațiuni și extrabursiere, acestea sunt funcționează împreună și uneori este, uneori este foarte greu să distingem de piața, piața angro de piața retail. În ceea ce privește tranzacționarea de diferite sume, uh, nu se pot transpune măsurile direct de pe piața valorilor mobiliare. Însă, cred că există o cerere pentru mai multă transparență în întregul sector și acest lucru cred că ar trebui să se aplice și tuturor piețelor de obligațiuni. În ceea ce privește piețele extrabursiere. Dacă o reducere a produselor extrabursiere ar, ar duce la protecția investitorilor. Bine, ar, ar duce la creșterea transparenței pe piață și acest lucru contribuie la protecția investitorilor. Nu este singurul lucru care contribuie la protecție, trebuie să examinăm și alte măsuri, cum o face MIFID 2, însă în mod clar există implicații pentru implicații pozitive dacă piețele sunt mai transparente pentru investitori. Și ca să revin la întrebarea lui Ole Schmidt în legătură cu bugetul și personalul nostru, este în continuare o provocare. M-am bucurat că MIFID 2 conține o, un regulament financiar suplimentar care ne permite să ne asigurăm că avem resurse financiare de implementare. Însă va fi în continuare o problemă, în special în următorii ani, când lucrăm foarte mult pe MIFID, în, însă resursele vor intra în vigoare doar la implementarea MIFID. Așadar, ne confruntăm cu probleme, în special în ceea ce privește tehnologia informatică, în uh, anumite domenii. Sistemul informatic necesar pentru reglementarea pieței uh, este unul extrem de dificil de construit. Doamna Caupi, aveți ceva de adăugat? Uh. Uh, aș vrea tot să ne răspund doamnei Swinburne în legătură cu uh, piața extrabursieră care și care este beneficiul pentru investitori. Uh, același argument îl folosesc ca și înainte. Investitorul de obicei este interesat în profituri și cea mai bună regulă de execuție duce la o scădere a costurilor de tranzacție. Însă, costurile de infrastructură nu au scăzut în același ritm. Parlamentul European poate a comis câteva greșeli pe acest uh, plan. Am, ne-am bazat foarte mult pe coduri de conduită și regulamente neobligatorii și nu am reușit să obținem structura pe care am dorit-o. Însă avem noi propuneri din partea, partea Comisiei în acest sens și aceste propuneri vor fi mai importante decât ceea ce se tranzacționează OTF sau ATF. În ceea ce privește ESMA și celelalte uh, organisme de reglementare, aceste organisme trebuie să aibă resursele necesare, personalul necesar pentru a funcționa. Avem nevoie de agenții europene care să funcționeze bine și Parlamentul trebuie să se asigure că ele vor primi resurse suficiente. Domnule Gozes, o întrebare? Da, doamna președinte, în ceea ce privește uh, resursele ESMA și al celorlaltor autorități. Parlamentul a vegheat ca ESMA și celelalte autorități să fie adevărate puteri și suntem foarte vigilenți ca acestea să aibă să, să poată să funcționeze bine și din, din punct de vedere al personalului. Din, mulțumită Parlamentului, creditele necesare care au fost propuse de către Comisie au fost reintroduse în proiectul de buget 2012. Statele membre doreau o scădere a acestor credite pentru ESMA și alte autorități. Mulțumită președintelui Comisiei pentru Bugete, Alain Lamassur, am obținut creditele necesare. Sper că aceste sume să crească în viitor pentru a avea sume necesare pentru funcționarea bună a celor trei uh, autorități da, și agenții europene. Mulțumim, domnule Gozes. Este bine că reușim să facem câteva lucruri bine. Domnul Ferber. Acum, O scurtă observație, vă mulțumesc. Domnul Schmidt văd că a plecat. Pentru mine uh, e foarte important dreptul uh, alimentar. Uh, e important să avem diversitate. Nu putem să ne hrănim doar cu produse daneze sau cu praline belgiene, de exemplu. Chit că aceste produse sunt legal pe piață. De asemenea, există produse care, din punct de vedere tehnic, nu sunt fezabile și nu vor fi autorizate. Și acum discutăm despre produsele financiare. Nu avem nicio garanție uh, că un produs financiar nu comportă un anumit risc, dar e important să notăm că nu va exista un risc sistemic. Asta ne interesează. În trecut, acest lucru nu a funcționat atât de bine. Și atunci, pentru mine, apare următoarea întrebare. Avem în propunerea comisiei uh, rolul ESMA și faptul că ESMA primește prerogativul de a emite interdicții. Într-o clauză generală se stipulează faptul că poate să emite interdicții pe orice temă. Nu știu dacă nu cumva se acordă prea multă putere ex post, iar ex ante chiar nimic. Mie mi se pare că nu există un echilibru aici, iar în lunile ce vor urma, cu siguranță va trebui să uh, analizăm problema la comisia noastră Econ pentru a ajunge la o situație echilibrată. Discutăm uh, despre aici despre o analogie ce se poate face cu uh, legea alimentară. Există Ah, de exemplu, aprobări exante, precum și există control ex post. Există etichetare propice și așa mai departe. Am menționat această analogie doar pentru a justifica de ce am această atitudine, fiindcă nu tot ce e, pos- nu tot ce e permis nu comportă cu sine un anumit risc. Cine susține că având această abordare poate să elibereze lumea de orice risc, se înșală. Eu nu cred că putem să trăim într-o lume în care să nu existe niciun risc. O să rog pe reprezentanta agenției ESMA să răspundă această întrebare, după care revenim la subiect, fiindcă suntem deja în urmă. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Prerogativele ESMA în acest domeniu nu sunt, nu sunt nelimitate. Uh, Trebuie să ne coordonăm cu abordările naționale. De asemenea, intervențiile noastre sunt limitate de o serie de considerente, fiindcă aceste activități care sunt interzise trebuie să aibă un impact negativ clar față de bunăstarea investitorilor sau față de piețele financiare. Deci nu avem uh, posibilitatea de a interveni în termen general, să emitem interdicții zi de zi. Înainte de a veni la ESMA, am fost întrebată dacă o să am o abordare activă, dacă o să, am, dacă o să fiu activă în ceea ce privește interdicțiile. Într-adevăr, interdicțiile sunt parte instrumentarului nostru, dar nu reprezintă un element la care să facem apel zi de zi. Comisia, în propunerea sa, s-a asigurat de faptul că va exista un mecanism coordonat la ESMA cu uh, anumite limite. Președinta, e un subiect la care cu siguranță vom uh, reveni în uh, discuția despre MIFID 2. Mulțumesc foarte mult tuturor! Intervențiile au fost excelente, răspunsurile și întrebările de asemenea. Așa că trecem mai departe. Avem cea de-a treia uh, secțiune uh, se referă la organizarea piețelor și a activităților comerciale. Știu că există deja membri care au vrut să analizeze problema noilor categorii de OTF-uri um, și produse derivate și cea mai bună cale în ceea ce le privește. Mulțumim uh, colegilor și experților care sunt astăzi alături de noi. Primul care va interveni este domnul Ceruti. Uh, acesta ne-a oferit deja o prezentare foarte bună în scris, care va parveni tuturor membrilor, desigur. Domnia sa este președinte și vice, uh, vice-adjunct la NYSE Euronext. Uh, and my group uh, this uh, so Mulțumesc pentru invitație. invitație. Revin la uh, prima întrebare. E clar că e nevoie de transparență pentru ca uh, investitorii să fie protejați pe o piață tot mai uh, fragmentată. Ei bine, noi uh, considerăm că acest târg al transparenței, care era scopul uh, primei legislații, a fost respectat. MIFID 1 a creat într-adevăr mai multă uh, uh concurență, prețurile au scăzut și acum noi veniți reprezintă o treime uh, din uh, uh platforma uh, uh, europeană de bază. Deci există concurență. Apoi, intrarea a fost uh, exclusiv oferită consorțiilor. Aici mă refer la cele mai mari bănci care domină piața ei folosesc aceste platforme. Prin urmare, trebuie să eliminăm orice conflict de interese care ar putea să apare din uh, faptul că cei care dețin platforma ar putea să și opereze pe ea. Apoi există o responsabilitate pentru o integrare a pie- pe piață a acestor platforme. Solicităm uh, norme identice uh, pentru aceste uh, piețe și uh, pentru MTF-uri, bineînțeles. Alături de fragmentare pe piețele așa numite luminate, e nevoie de uh, transparență suplimentară. Reglementatorii trebuie să ajungă la un echilibru între cele două elemente și uh, cred că uh, acest echilibru a fost uh, găsit uh, astăzi și avem uh, o, un bun echilibru între transparența și opacitatea pieței. Avem uh, anumite uh, tranzacții care reprezintă 38% din tranzacțiile uh, înregistrate până acum și care ne demonstrează faptul că OTC-ul generează lichiditate și toate aceste elemente ar trebui analizate în regulament. Uh, nu există o definiție clară pentru aceste valori, uh, dar uh, e clar că pentru a obține profit ar trebui să gravitezi în zona opacă a pieței. Trebuie să vedem ce ar trebui să însemne tranzacționarea cu OTC-uri pentru ca toate reglementele necesare să se regăsească în corpul textului directivei trebuie să uh, rezolvăm uh, uh, toate aspectele care nu funcționează astăzi. În ceea ce privește MTF-urile, e clar că există o problemă cu uh, loophole-urile, însă uh, trebuie să încercăm să soluționăm aceste probleme, căci vor apărea mereu uh, noi platforme care vor funcționa în același fel. Noi nu ne opunem introducerea unei a patra categorii de MTF-uri, însă uh, tot va trebui uh, făcut pe baza unor definiții clare ale MTF-urilor. Uh, Acestea trebuie să opereze, să funcționeze pe pornind de la reguli egale. Prețurile publicate ar trebui să fie uh, executabile și Comisia, nu înțeleg de ce, propune ca MTF-urile, uh, OTF-urile să aibă discreție asupra uh, pre prețurilor. La fel de important este să păstrăm propunerea Comisiei ca operatorii OTF să nu poată să, să își folosească propriile fluxuri financiare. Totul a trebuit să aibă loc în conformitate cu un regim uh, sistematic. Încă o dată, în ceea ce privește tranzacționarea algoritmică, revenind astfel la o parte a discuției de astăzi, e important să recunoaște faptul că tranzacționarea algoritmică nu este uh, același lucru cu uh, tranzacționarea de uh, frecvență înaltă, HFT. Însă, în legătură cu aceste subiecte, dezbaterea uh, continuă. A trebuit în ceea ce privește uh, HTF-urile să venim cu anumite uh, HFT-urile să venim cu anumite strategii. Uh, trebuie să recunoaștem însă că mai sunt și alte chestiuni care trebuie abordate, de exemplu un potențial abuz al uh, pieței de către orice participant la uh, piață. Uh, apoi uh, trebuie să vedem exact cum s-a lucrat în ceea ce privește procentele de piață, 70% în Statele Unite, 30 până la 50% în Europa, uh, care ar putea uh, crea împreună o zonă de uh, lipsă de lichiditate. Din nou, subiect care poate fi discutat. Și acum ajung la cea de-a doua întrebare cu instrumentele derivate pornind de, de la produsele de bază. Piața trebuie văzută în contextul mai uh, larg al dezvoltărilor uh, politice și aici ajung la faptul că uh, trebuie să luăm în considerare și volatilitatea prețurilor și siguranța alimentară. Un element uh, important uh, al planului de acțiune vizează piața instrumentelor derivate din Europa și uh, reflectă două componente cheie din propunerea MIFID a Comisiei, adică o mai mare transparență și o mai bună poziție în ceea ce privește gestionarea. Comisia a propus ca locurile de tranzacționale să stabilească poziții agregate pentru utilizatorii de piețe. Noi considerăm că asta ar stimula uh, încrederea în piață. În octombrie 2011, organizația noastră a început să uh, producă studii uh, frecvente pentru a vedea exact cum stau lucrurile cu privire la tendințele pe piețe. Singura noastră sugestie pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei ar fi să se elimine uh, cerința ca uh, raportarea de către firme să se facă în timp real. Și asta pentru că raportarea în timp real nu, uh, pro, nu este necesară pentru un raport săptămânal, ci uh, este un protocol pentru semnalarea unor probleme specifice. Uh, cât privește propunerea Comisiei cu privire la uh, management, uh, e bine, credem că o supraveghere a pozițiilor uh, pe piața OTC-urilor este un element esențial pentru a ne asigura că piețele rămân corecte. Comisia a propus ca locurile de tranzacționare să impună anumite limite pentru anumite uh, aranjamente pentru uh, a uh, îndeplini obiectivele de politică, de a susține lichiditatea, de a împiedica abuzul piețelor uh, și uh, pentru alte asemenea uh, elemente. Noi susținem aceste obiective politice. Considerăm că includerea unor uh, aranjamente alternative uh, reprezintă un aspect esențial, pentru că Uh, aceste tipuri de bunuri sunt extrem de diverse și uh, tranzacțiile cu ele trebuie să uh, fie analizate de la caz la caz. Trebuie să acționăm în contextul unor uh, procese de gestionare mai complexe. Aceste elemente nu reprezintă un panaceu în sine, ci ne pot uh, uh, folosi la construirea acelui, acelei truse de instrumente necesare. Prin natura uh, lor, limitele de uh, poziție uh, pot să distorsioneze condițiile de pe piață. Dacă sunt folosite neadecvat, ele ar putea să sufoce activitățile legitime. Susținem de asemenea faptul că rolul primar pentru stabilirea unor limite de aplicare uh, ar trebui să revină locurilor de tranzacționare, însă pentru asta trebuie să clarificăm exact care sunt competențele altor uh, autorități în practică și aici trebuie să intervine Comisia. Nu mai insist pentru că nu mai am timp, însă sunt gata să răspund la uh, întrebări. Doamnă președinte, um, cred că totul trebuie reglementat de către autoritățile responsabile pentru concurență, nu cele responsabile pentru MIFID. Acum dă cuvântul domnului uh, Schlüter. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a fi astăzi aici ca reprezentant al economiei reale. Mulțumesc că pot să vorbesc despre MIFID. Vă rog să mă credeți când spun că următoarele minute sunt foarte importante pentru mine, pentru că e vorba despre existența noastră economică aici. Uh, doresc să intervin în numele întregii industrii, cu exemplu firme pe care o reprezint Trimet Aluminium AG. Noi suntem uh, un producător de aluminiu de bază, avem uh, și stații de turnare, avem și instalații de reciclare și noi suntem direct uh, vizați de această directivă. Trimet este o firmă de, o, este un IMM, un uh, reprezentant clasic al economiei reale. Noi uh, depindem de uh, cumpărarea de uh, oxid de aluminiu, uh, de cumpărarea de țiței și de energie și depindem de profitul obținut în urma vânzării de aluminiu vânz- și de asigurării riscului uh, fluctuațiilor între euro și dolar în opinia mea, ciclicitatea uh, din acest domeniu pune mari probleme și nu am fi reușit să supraviețuim fără instrumente de securizare. Pentru 500.000 de tone de aluminiu, noi uh, utilizăm 5, te, 5 uh, ore teravați de curent, ceea ce înseamnă un cost de 250-300 de milioane de euro pe electricitate pe an. E um, o problemă pentru că noi plătim curentul în euro și apoi tranzacționăm produsele, le, le vindem în dolari pentru a oferi clienților noștri produse la prețuri competitive, noi suntem obligați să contracarăm marea volatilitate atât la nivelul obținerii materiei prime, cât și la nivelul uh, vânzării produselor și să reușim să uh, facem față uh, fluctuațiilor de preț. Iată, Firma noastră este un exemplu clar de firmă care acționează în economia reală. Noi acționăm în propriul nostru cerc economic. Și acest cerc economic nu are niciun efect asupra sectorului financiar. Prețurile, um, piețele mărfurilor se dezvoltă independent de piețele financiare actorii uh, de pe piața mărfurilor, mm, actori precum Trimet, nu reprezintă niciun risc pentru un, un, uh, domeniul riscurilor sistemice. Nu am avut efecte de contagiune în domeniul nostru și nu ne așteptăm să avem asemenea efecte în viitorul apropiat. Asta o arată istoria de 130 de ani a comerțului uh, organizat cu, la comerțul de metale neferoase, comerț care se bazează pe pe comerțul la termen, mă scuzați. Dacă așadar eu va trebui să fim incluși în directiva MIFID, precum băncile, atunci trebuie să o recunoaștem. Nouă ne lipsesc resursele financiare pentru a ne continua activitatea uh, comercială. Acest lucru ar avea un efect negativ nu asupra lucrătorilor din firma noastră, ci uh, asupra industriei uh, auto, industriei construcțiilor, industriei de construcție mașini, de, industriei de uh, ambalare din întreaga Europa. Așadar, axarea MIFID pe domeniile non-financiare ar uh, face ca uh, noi să avem uh, probleme cu resursele proprii. Volumul de piață ar scădea, lichiditatea, de piață, lichiditatea pe piață de asemenea. Prin urmare, nu vom mai putea acționa în economia reală și nu vom mai putea contracara riscul fluctuațiilor de preț. De asemenea, ar trebui să uh, gestionăm riscul mult mai bine și asta ar face uh, ca prețul la energie să crească. Prin urmare, uh, mulți agenți ar trebui să părăsească piața. O piață stabilă are nevoie însă de mulți agenți care se acționeze la unison. MIFID pe viitor nu trebuie să vizeze uh, acest sector pe mai departe. Există um, în continuare derogări pentru uh, întreprinderile non-financiare și acestea nu trebuie să fie eliminate în viitorul apropiat. Solicitările de, cal- de capital propriu și uh, măsurile de compensare sunt ne- lucruri nepotrivite pentru sectorul non-financiar. Doresc la final să menționez și problematica uh, limitării poziției noastre pentru a gestiona mai bine riscul, noi trebuie să cumpărăm cantități crescute de electricitate la un terminal și la celălalt terminal să vindem cantități ridicate, cantități mari de aluminiu. Prin urmare, suntem cumva blocați. Și prin acest blocaj este limitată marja noastră de acțiune. Putem să uh, acționăm doar într-un cadru restrâns al uh, acestor limitări. Prin urmare, trebuie ca uh, pe viitor să țineți cont de acest lucru și, în acest context, vă rog să nu concentrați directiva MIFID pe sectorul pe care eu îl reprezint. Doar uh, eliberând sectorul nostru, Mm, puteți garanta faptul că peste 10 ani vom fi în continuare activi pe piața din Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președinta. Acum urmează doamna Giselle Henri, care este of, um, ofițer pentru agricultură, uh, comerț durabil și um, alimentație. I'm here. Vă mulțumesc foarte mult. Vorbesc aici în, fa- în numele societăților, asociațiilor din societatea civilă în legătură cu efectul pe care îl are implicarea uh, piețelor uh, în tranzacțiile pentru în tranzacțiile legate de prețul alimentele. De reglementarea financiară din ultimul deceniu a transformat materiile prime în bunuri financiare. Capitalul speculativ se între taie cu capitalul productiv. Acest lucru a contribuit la două crize la nivel global în alimentat, pentru alimente în ultimii patru ani. Nu este vorba doar de justiția socială și egalitate, ci, una de, ci este vorba de stabilitatea geopolitică. În statele industriale, unde cetățenii cheltuie 10% din venit pe uh, alimente, impactul poate pare neglijabil, dar în unele state în dezvoltare, 70% din cheltuieli uh, sunt pentru alimente. Uh, foametea decurge din sărăcie și atunci când prețurile la alimente cresc, uh, cei săraci uh, își găsesc uh, necesitățile de bază compromise. Astfel se desfac toate beneficiile obținute în ultimii ani. Faptul că numărul de persoane care suferă de foame a despășit un miliard este în special datorat creșterii prețurilor la alimente. O conform raportorului ONU în legătură cu dreptul la alimentație, o proporție semnificativă a creșterilor de prețuri în 2007-2008 au fost uh, datorate unei bule speculative. Prețurile pentru uh, cereale au crescut cu 150% mai mult decât uh, comparativ cu anul 2000. Există date care susțin analiza că o mare parte din aceste creșteri de prețuri uh, se leagă de speculă. Vă atrag atenția la graficele pe care le aveți în text. Ehm, aceste mm, implicarea piețelor în ehm, comercializarea alimentelor a ajuns la 412 miliarde de dolari în martie 2011 din care 100 miliarde de miliarde de dolari constau din uh, materii prime agricole. Aceste date au repercusiuni extrem de grave pentru că stabilesc uh, valorile de peste tot din lume. Experții susțin faptul că creșterea uh, investițiilor financiare în produse derivate care se bazează pe produse alimentare a dus la creșterea prețurilor. Aceste prețuri, prețuri vor continua să crească dacă nu vom introduce uh, măsuri pentru a limita specula. Trebuie introduse reguli care să distingă comercializarea de speculă. Produsele retail legate de uh, bunuri alimentare prime ar trebui să fie interzise. Avem nevoie de o, o reglementare pentru a împiedica practicile manipulative. Trebuie să existe limite ex ante pentru speculatorii financiari. Asta înseamnă că prin legislație trebuie să se limiteze cota de piață a uh, fiecărui actor. Îmbunătățirea transparenței și a tranzacțiilor este de asemenea necesară. Tranzacțiile extrabursiere trebuie să fie reduse la minim. Organismele de supraveghere și de reglementare trebuie să fie consolidate pentru a se asigura că nu există o trecere peste normele stabilite. obiectivul MIFID în ceea ce privește produsele derivate legate de materii prime ar fi să elimine specula excesivă. Uh, uh, alimentația este un drept uman fundamental. Alimentele sunt prea importante pentru a fi văzute doar ca bunuri și pentru a fi lăsate la îndemâna piețelor aceste produse nu pot fi tratate ca investiții obișnuite. Tratatul de la Lisabona prevede acțiuni de prevenție. Se vorbește foarte mult despre mecanisme uh, pentru a trata volatilitatea prețurilor, însă nu se încearcă să se prevină această volatilitate. Tratatul de la Lisabona stabilește coerența politicilor pentru dezvoltare și pentru reducerea sărăciei ca obiective. Acestea trebuie să fie respectate când se implementează aceste politici. De ce avem nevoie de o politică de dezvoltare europeană și să cheltuim 25, 53 de miliarde de euro pe an în ajutoare de dezvoltare, dacă în același timp permitem piețelor financiare să speculeze cu alimentele de care au nevoie persoanele sărace. Vă mulțumesc, domnul Ferber, dacă doriți să puneți o întrebare. <laughs> Mulțumesc, domnul președinte, și ultima rundă de intervenție este foarte interesantă. Am doar câteva întrebări. Pe de o parte, domnule Ceruti, ați spus că avem nevoie de definiții clare pentru derivatele extrabursiere. Deocamdată negociem pe Uh, dosarul EMIR, care se um, referă la măsurile de compensare pentru produsele extrabursiere. Și cu MIFIR se face um, trimitere la EMIR și la adaptare. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, definiția de la, din EMIR e suficientă sau nu e suficientă în opinia dumneavoastră? Uh, pentru că eu cred că nu ar fi de domeniul MIFID sau MIFIR să rezolvăm aici ceva ce nu e rezolvat la EMIR. Sau să rezolvăm aici ceva ce oricum nu trebuie rezolvat. M-am exprimat suficient de complicat? Cred că da, spune vorbitorul. Și acum uh, întrebări pentru domnul Schlüter și pentru doamna Henrique. Domnul Schlüter cerea o derogare completă a sectorului său și în ceea ce privește limitarea pozițiilor pe piață și doamna Onric spunea că cel puțin în sectorul alimentar nu ar trebui să avem niciun fel de derivat sau uh, la nevoie să nu avem uh, uh, produse extra bursiere. doar. Și acum să vedem cum rezolvăm problema, cum găsim numitorul comun. Întrebarea mea este următoarea. Putem să facem o uh, diferențiere pe produse? Dumneavoastră, la urmă, urmă, ați abordat două sectoare total diferite. Nu discutăm oare mai degrabă despre locul de tranzacționare, de dragul transparenței, după cum a spus doamna Onric, să avem uh, un raport de forțe cum trebuie la locul de tranzacționare, fiindcă, de fapt, despre asta e vorba, despre speculă. Uh, nu e vorba despre faptul că avem nevoie de mărfuri livrate la termen sau nu. Uh, e, aici e vorba despre latura speculativă și despre cum putem să o îmblânzim. M-ar interesa să aud din partea celor doi experți cum am putea să fim puțin mai preciși în exprimarea noastră. Pentru că, până la urmă, noi va trebui să găsim o soluție politică undeva la mijloc. Poate că ar trebui să întrebăm pe domnul Ceruti mai întâi ce părere are. Să fie el uh, uh intervenientul neutru. Uh, first, just to clarify what maybe... Aș dori să clarific puțin ceea ce poate n-am exprimat uh, corect. Uh, părerea mea legată de MIFID era nu vis a -vis de uh, redefinirea OTC, ci de Uh, transformarea definiției existente într-una acceptabilă din perspectivă uh, legală. Asta ar ajuta pe toată lumea să facă față unor uh, lipsuri care au fost exploatate pentru că respectiva definiție nu putea fi pusă în aplicare așa cum era până acum. Nu știu dacă a reieșit clar acest lucru din intervenția mea anterioară, însă doream să clarific acest lucru. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de EMIR. Ei bine, Credem că oricare ar fi uh, piețele de capital, uh, ceea ce poate face Europa este să fie extrem de uh, explicită cu privire la toate măsurile luate legate de uh, OTC-uri. având experiența celor întâmplate în ultimii ani, orice neclaritate cu privire la aceste instrumente derivate extrabursiere ar fi în detrimentul funcționării uh, pieței și în detrimentul participanților la piață până la urmă. sunt expert cu privire la uh, produsele derivate mm, pe baza uh, produselor de bază și uh, aș dori să spun în această calitate că sunt total de acord cu ceea ce spunea doamna uh, Enriquez. Nu există dovezi că speculațiile au crescut volatilitatea prețurilor. Însă acest lucru ne intrigă, pentru că ce s-a întâmplat în ultimii patru ani este într-adevăr deranjant. Însă, în ceea ce privește limitele de poziție și instrumentele bine țintite, care oferă anumite uh, limite uh, pentru ultimele luni ale contractului, e bine, cu acestea putem obține aceleași rezultate, fără să modificăm uh, condiția cererii și ofertei. Aceasta este opinia noastră, asta ducem noi pe piețe și credem că n-ar trebui să alterăm acest element al cererii și ofertei pe piețe. Doamna președinte, uh, oare nu există un proces în Statele Unite cu privire la uh, exact această situație? Eu nu sunt expert în ceea ce privește piața Statelor uh, Unite. Atunci întrebăm pe ceilalți experți din grup. Mă voi strădui, domnule Ferber, să vă răspund la această întrebare. Eu cred că nu e o diferență foarte mare între prezentarea mea și prezentarea doamnei Enriquez, fiindcă și doamna Enriquez a spus că trebuie să facem uh, uh diferență între hedging și speculă. Și cred că acesta e aici punctul central, că atunci când discutăm despre uh, modul în care e tratată comanda uh, la terminal e o problemă fizică. E o problemă fizică în ceea ce privește vânzarea sau cumpărarea de materii prime. Iar în ceea ce privește limita poziției pe piață, eu sunt împotriva uh, unei limitări cu un exemplu din uh, domeniul meu. Cum funcționează concret lucrurile? Vine un agent din industria auto cu noi și discută despre cum poate să ne angajeze și dacă se uh, decide să ne contracteze, atunci noi, preț de șapte ani, suntem obligați să uh, fim uh, contractor Um, și să acționăm la același preț. Chit că mașina pentru care noi producem uh, aluminiu intră pe piață doar peste 3 ani. Deci ne limitează poziția noastră, e limitată până la urmă și poziția automobilistului și e o situație de nedorit pentru toată lumea. Yeah, um, Doamna uh, Da, aș dori să spun și eu câte ceva în legătură cu ce s-a spus. Vorbim aici de o limitare a speculațiilor excesive și putem să facem uh, această distinție uh, între uh, tipuri de uh, actori pe piețe. Speculanții alterează funcționarea pieței, uh, nu expun informațiile cu privire la uh, prețuri, uh, folosesc volatilitatea prețurilor și nu uh, aduc beneficii concrete. Există un consens că uh, speculația financiară cu legate de bunurile agricole a dus la volatilitatea prețurilor, la creșterea lor și în 2009 s-a decis că investitorii financiari au accelerat și au amplificat uh, fluctuația prețurilor. Deci există consens cu privire la acest subiect. Apoi, sâmbătă a existat un articol în conformitate cu care Wall Street dă uh, în judecată CFCT în legătură cu um, uh, instrumentele derivate pornind de la uh, produse uh, de bază. Deci uh, se încearcă limitarea acțiunilor uh, speculatorilor. Doamna președinte, acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Goebbels, sunteți primul. Danke, președinte. Ähm, Domnule președinte. Domnul schlyter a venit aici și a făcut o pledoarie despre securizarea în fața uh, produselor extrabursiere, securizarea economiei reale. Înțelegem foarte bine că în economia reală se utilizează activitățile de hedging, hedging, hedging în fața riscului. E clar, se face speculă până la urmă. Iar uh, pentru mine e de neconceput ca băncile să închirieze depozite întregi pentru depozitarea de materii prime, uh, de alimente și așa mai departe. În ultimii patru ani, în anumite sectoare, prețul pentru energie, pentru materii prime uh, a crescut exagerat de mult, fără o explicație validă. Și e clar, vă înțeleg că vreți să fiți asigurați în fața acestui risc, dar oare nu ar trebui să încercăm să luptăm în fața, să luptăm împotriva volatilității prețurilor în loc să ne securizăm doar propria poziție pe piață? Mulțumesc! Domnul Schlüter, eu nu sură să critic activitățile bancare. Eu sunt de mai bine de 40 de ani implicat în uh, domeniul uh, comercializării de aluminiu și vreau să vă spun că și în urmă cu 30-35 de ani au existat câteva bănci care aveau uh, uh, o parte din finanțare Uh, în domeniul materiilor prime, închirind depozite și așa mai departe. În ultimii ani, aceste activități au crescut, fără doar și poate. Așa că eu rămân, vreau să rămân la afirmația mea. Atunci când uh, avem uh, în spatele unor asemenea activități o afacere din economia reală, eu cred că nu trebuie să încadrăm lucrurile la specula MIFID, ci e cu totul și cu totul alt subiect, cred eu, spune vorbitorul. Mulțumesc. Doamna Swinburne are cuvântul acum. Thank you. Um, I... Vă mulțumesc. Am două domenii diferite care vorbesc despre punctele de aici. Și cred că doamna Ross este foarte mai calificată să răspundă la prima întrebare. Este vorba de categoria OTF după cum apare în textul Comisiei acum, și felul în care trebuie să fie adaptată pentru a fi suficient de flexibilă pentru a, a, uh, a se aplica piețelor de produse derivate, dar și piețelor cu venit fix. Cred că aici, înțeleg, uh, există o problemă cu brokerii care care folosesc acest sistem pentru că investitorii în momentul actual se intersectează cu brokerii și acest lucru nu, nu va mai fi posibil prin OTF. Presupun că propunerea de acum nu, mai, nu este viabilă în legătură cu această rețea de intersectare broker-investitor. Deci, de, de ce, uh, ce schimbări trebuie să, să fie făcute pentru ca regimul să poată fi folosit și după aceea, în ceea ce privește uh, materiile prime, înțeleg ambele părți, însă mă întreb dacă nu cumva o limitare a poziției este un instrument foarte inexact, care a fost abuzat de multe ori. Nu cumva avem nevoie de un instrument mai sofisticat care să dea supraveghetorilor mai multă de discreție asupra gestiunii decât să se seteze anumite uh, limite predefinite. Doamna Ros, ați uh, crezut că ați scăpat, însă iată o nouă întrebare. Mulțumesc, da, Asta este problema dacă rămâi în sală. Este într-adevăr vorba de o problemă complexă și chiar și întrebarea arată cât de complexă este problema. Există multe tipuri de comercializare, multe proceduri și sisteme care nu pot să fie grupate sub o definiție ușoară. Nu există o poziție oficială a ESMA aici și este un element pe care l-am examinat într-o analiză CESAR pentru a vedea câte uh, sisteme sunt capturate în MIFID 1, decât să încercăm să vă răspund, să încerc să vă răspund acum, uh, aș încerca să uh, mă refer la noile prevederi. Mulțumesc. Alte întrebări? Domnul Clute. Merci, Jean-Paul. Ja, ich... Mulțumesc, Jean-Paul. Doresc, în primul rând, să fac o observație. În ultimele luni, în presa germană, a existat o dezbatere amplă despre specula cu materii prime și cu alimente. S-a discutat despre acest lucru și noi trebuie să reacționăm din punct de vedere politic. După cum a spus și doamna Ric, e o problemă care vizează existența umană în anumite cazuri și se pun probleme etice. Așa că noi trebuie să fim foarte precauți politic și să intervenim. De cealaltă parte, din discuție reiese că lucrurile nu sunt chiar atât de simple și că trebuie să fim corecți și în termeni practici. Așa că vine și întrebarea mea. În opinia dumneavoastră, dacă bine am înțeles eu, domnule Schlüter și domnul Enric, ar fi mai bine, în loc să limităm poziția, să excludem speculanții de, uh, din acest domeniu? Există câteva exemple în SUA, dacă nu mă înșel. Uh, în ceea ce privește comerțul cu argint. A existat la un moment dat o interdicție a speculanților în acest domeniu. Dar după cum a spus și Robert Goebbels, trebuie să vedem cum delimităm problema, fiindcă în momentul în care o bancă cumpără materii prime, trebuie să vedem, e comerciant, e, uh, poate fi privită ca un comerciant de materii prime, Și apoi, în ceea ce privește gestionarea poziției de pe piață, din câte am înțeles eu, um, Comisia, în comunicarea sa, propune ceva mult mai uh, puțin ferm în ceea ce privește limitarea poziției pe piață. Ce părere aveți dumneavoastră în calitate de expert despre acest lucru? Uh, comisia propune o gestionare a poziției, pe când dumneavoastră menționați o limitare a poziției. Și apoi discutam despre, din nou despre uh, tranzacționarea, despre comercializarea produselor uh, alimentare și materiilor prime. Credeți că există speculă și în Uniunea Europeană cu aceste produse? Uh, și credeți că ar trebui să avem o măsură de supraveghere în cadrul ESMA, să zicem, să avem un departament care să se axeze strict pe acest tip de comercializare? Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte să dăm cuvântul cele la treia victime, doresc să dau cuvântul încă o dată domnului raportor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul Ferber. Profit de această oportunitate, uh, profit de faptul că cele două doamne din al treilea calup uh, sunt aici. Înțeleg, doamne Enriquez și domnule Schlüter, că dumneavoastră spuneți că acolo unde avem o afacere din economia reală nu ar trebui să intervenim noi, dar la noi vin băncile și spun dacă vreți să securizăm, dacă vreți să securizați voi comerțul cu mărfuri, atunci noi vrem să fim securizați pe undeva în acest lanț. Și la un moment dat avem produse care nu mai au nimic de a face cu fluxul real și care totuși sunt comerciabile. Pentru noi, din punctul de vedere al reglementării, se pune întrebarea unde, când putem să intervenim, mai ales în momentul în care trebuie să delimităm dacă e vorba strict de speculă sau nu, dacă, sau dacă e, mai, e vorba din potrivă de economie reală. Știu cum priviți dumneavoastră lucrurile din punctul de vedere al prestatorilor de servicii. Credeți că e posibil o delimitare? Uh, Mulțumesc. Vă propun să interveniți uh, pe rând. Începe doamna Enriquez, răspunde întrebării domnului Clute și apoi întrebării domnului raportor. Aveți cuvântul, doamnă. Une question s'adressée aussi à vous. Ah, cred că ați înțeles că o întrebare era adresată și dumneavoastră. Voi încerca să răspund la aceste întrebări. Una dintre criticile pe care le aducem directivei MIFID este că nu este aplicată uh, în mod egal și astfel se deschid portițe de scăpare. Există și câțiva termeni definiți uh, vag, în special aranjamente alternative, ca, termeni care pot fi interpretați în vari moduri. Eu consider că trebuie să fie că trebuie să fim extrem de clari să definim criteriile și parametrii uh, pentru a evita specula uh, și pentru contrapartida financiară. Trebuie să ne întrebăm care este avantajul piețelor de valori derivate, care este avantajul pentru economia reală uh, și dacă aceste beneficii sunt mai mari decât riscurile se poate face o distinție între uh, fondurile speculative uh, oneste și speculanții de pe piață. Am văzut că speculatorii au uh, năpădit piața în ultimii 10 ani datorită de reglementării ficiare și acest lucru este un dat. Domnul Schlüter, sunt de acord cu spusele antevorbitoarei mele. Ca principiu, suntem de aceeași părere. Noi considerăm că dacă nu există o producție fizică, o cerere fizică pentru un produs, atunci automat discutăm despre speculă. Și din punct de vedere politic, lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite și trebuie abordate într-un mod diferit față de ceea ce se întâmplă în economia reală. Și apoi în ceea ce privește pozițiile limitate. Pozițiile limitate în uh, sectorul tranzacțiilor, în sectorul comercializării materiilor prime reprezintă o problemă specială. Și nu putem să înăsprim limitarea poziției pe mai departe, fiindcă deja e destul de aspră, trebuie să ne adaptăm mai degrabă la ceea ce se întâmplă în economia reală. Mulțumesc. Again, I think we, we... Încă o dată cred că suntem uh, cu toții de acord uh, că trebuie să analizăm ce se întâmplă în acest moment din perspectivă uh, socială. fără să trenez prea mult, trebuie să găsim o valoare socială la participarea financiară atunci când reglementăm uh, piața și ideea ar fi să găsim un echilibru uh, între speculații și aceste valori uh, sociale. Însă, încă o dată, trebuie să găsim exemple de valori sociale pentru a nu minimiza orice implicare uh, financiare, în ceea ce privește piețele. Trebuie să recunoaștem acest lucru și cred că există o anumită coincidență în ceea ce privește suprafinancializarea uh, comunităților și uh, volatilitate. Există și un, uh, comis, uh, un raport al unui comisar european Uh, care încerca să analizeze existența sau nu a acestei uh, corelații. Subiectul este interesant uh, și ne preocupă. Dificultatea este să, este să ajungem la un bun echilibru, să nu eliminăm valoarea socială a implicațiilor financiare care vizează uh, uh, instrumentele derivate extrabursiere. De aceea aș păstra uh, propunerea neagresivă, propunerea soft uh, a uh, Comisiei Europene de a avea aranjamente uh, alternative. Trebuie să existe anumite limite de poziție care pot fi eficiente, care pot să ne aducă aproape de uh, îndeplinirea obiectivelor. Și în cele din urmă, nu știu dacă avem nevoie de un nou tratat care să se axeze pe aceste uh, lucruri, însă dacă uh, ar fi vorba de noi legi, noi uh, le-am susține pentru că considerăm că acest mediu al piețelor trebuie să fie foarte bine reglementat. Vom uh, lucra în cooperare cu cei care vor dori să reglementeze piața. Trebuie să îmbunătățim modul în care funcționează piețele, să îmbunătățim utilitatea lor uh, socială. Pierre Nora, tu as été visée par Marcus. C'est les vieux souvenirs. Doamnă, erați uh, vizată de Marcus direct. Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie să spun câteva cuvinte și în această dezbatere. Dați-mi voie însă să uh, merg puțin înapoi în această discuție. A existat o discuție legată de modul în care ar trebui să acționeze uh, piața uh, de uh, capital europeană. Ar fi trebuit să vedem care ar putea fi beneficiarii uh, regulamentului MIFID. Cred că atunci când uh, discutăm uh, despre acest flux de reglementare care se va abate asupra Europei, atunci va trebui să vorbim despre faptul că uh, întreprinderile economice se vor transforma într-un fel în întreprinderi financiare. Pentru că dincolo de regulamentele financiare, avem tot mai multe companii mari care se autofinanțează. Uh, fac asta prin piața de obligațiuni, prin piața de capital, uh, deci ne mișcăm spre această uh, metodă americană de finanțare a nevoilor economice reale. Asta înseamnă că în această dezbatere, unde încercăm să vedem uh, Uh, cine face tranzacții reale și care este scopul acestora, uh, e bine, imaginea devine puțin uh, mai ambiguă. Și trebuie să ne asigurăm că avem un teren de acțiune echitabil pentru companiile financiare, dar și pentru cele real economice atunci când speculează sau fac tranzacții pe piață sunt niște chestiuni care sunt analizate în grupul de experți de la Business Europe, al cărui vicepreședinte sunt eu și acolo încercăm să găsim definiția pe care o solicita domnul raportor, să vedem ce înseamnă speculație și ce, ce nu înseamnă speculație. Ne vom folosi de această ocazie uh, de a ne întâlni pentru a vedea dacă putem îmbunătăți situația, deci dacă definiția nu este suficient de clară. Încercăm puțin să uh, intrăm în mintea altora și acest lucru este greu de uh, realizat. E clar că avem de-a face cu o tendință uh, de a ne mișca înspre un model uh, american de întreprindere. Parlamentul European ar trebui să analizeze această chestiune nu doar din perspectiva problemelor financiare. Domn președinte, doamnă Ros, cred că și dumneavoastră ați fost uh, uh întrebată. Mulțumesc, domnul președinte. Trebuie să vă spun că uh, nu pot decât să fiu de acord cu uh, câțiva dintre antevorbitorii mei. Trebuie să definim puțin uh, tranzacțiile speculative, dar acest lucru este foarte greu de realizat. Trebuie să distingem scopul unor tranzacții. Chiar când ești o uh, întreprindere care oferă servicii financiare, uh, ești uh, expus. Cineva ca tine pe piața uh, bunurilor de bază poate încerca să speculeze și poate tu, deși ești specialist în domeniu, nu te vei putea proteja, ci vei încerca să speculezi la uh, rândul tău. Din păcate, acest uh, concept este foarte greu de uh, reglementat. Noi ne-am confruntat cu această problemă deja de ceva vreme și poate ar, ar trebui să încercăm din nou să găsim o soluție. Domnul președinte, mulțumesc. Mai sunt și alte întrebări ale colegilor? Nu, nu mai sunt întrebări. Atunci dau cuvântul domnului raportor pentru a trage concluziile acestei uh, audieri. Deja permiteți-mi să mulțumesc experților pentru prezența în sală și pentru intervențiile lor care ne-au lămurit uh, lucrurile în legătură cu un subiect complicat uh, și un, subiect care face foarte multe creiere să gândească. Mulțumesc, domnule președinte. Pot și eu să mă arătur mulțumirilor adresate de dumneavoastră eh, experților. Mulțumesc experților pentru că au venit alături de noi. Mulțumesc pentru faptul că au lăsat totuși o portiță pentru noi eh, ca forță de legiferare. Acum, iată, avem o sarcină clară. Trebuie să clarificăm lucrurile acolo unde deocamdată există insecuritate juridică. Astăzi nu am putut să dezbatem toate subiectele din cadrul propunerii MIFID, dar uh, am încercat cel puțin să ne axăm pe subiectele cheie și pe ce, subiectele uh, importante din punct de vedere politic. A, a existat un input valoros de care vom ține cont în activitatea noastră, fiindcă putem să o facem. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că am elaborat și un chestionar și o spun uh, așa mai pe față. Uh, Finance Watch a uh, spus că va amenda acel chestionar pentru că dar eu cred că tocmai cei care militează pentru transparență ar trebui să dea ei înșiși dovadă de transparență mai întâi, înainte să facă public o asemenea afirmație. Oricum, um, Noi uh, nu am elaborat un chestionar atât de detaliat ca și cel al Comisiei. Noi am elaborat un chestionar mai consolidat, mai țintit. Până pe 13 ianuarie, cred că aveți suficient timp la dispoziție să uh, faceți acel chestionar. Și dacă bine am fost informat, uh, secretariatul mi-a spus că pe 13 februarie, o lună mai târziu, vom avea prima dezbatere pe acest subiect. Până atunci vom fi avut suficient timp la dispoziție să analizăm puțin răspunsurile la întrebări. E vorba de o reuniune din februarie care va avea loc la Strasburg. E într-o luni seara, în timpul uh, sesiunii plenare de la Strasburg. Mulțumesc și colegilor pentru participare. Aștept uh, pe mai departe să cooperăm cu toții. Sunt convins că în anul ce va urma vom coopera foarte strâns. Ne așteaptă un dosar destul de complicat din punct de vedere tehnic și politic. Trebuie să oferim un răspuns tehnic și politic la problemele cu care ne confruntăm sperând ca mai apoi Consiliul să fie dispus să negocieze cu noi pe la jumătatea anului 2012, când vom fi în măsură să negociem. Vom avea o a doua jumătate a anului 2012 foarte interesantă, pentru că vom analiza textele cadrului financiar, vom negocia MIFID 2. Aștept cu nerăbdare această perioadă oricum. Rog acum colegii să încerce și ei să găsim împreună, să facă tot posibilul pentru ca împreună să găsim uh, un rezultat optim pentru reglementarea piețelor financiare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi. Profit de ocazia că avem foarte multi, mulți invitați pentru a vă indica că în 2011 Comisia Econ a avut 48 cu 48% de reuniuni în plus față de 2010, a dovada că la Parlament se lucrează. La următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc în 12 decembrie, când voi, vom audia pe candidații la uh, postul de director al BCE. Se suspendă ședința și drum bun înapoi. Vă mulțumesc.